Dear ladies and gentlemen, Stimate doamne și domni, vă rog să luați loc. We are almost ready to begin our joint meeting. Suntem uh, pe cale să începem reuniunea. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Deschid reuniunea de astăzi, reuniunea comună a Comisiei Regi din Parlamentul European și a Comisiei Coter de la Comitetul Regiunilor. Stimată doamna Cartaino, stimați membri ai Comisiei Regio din Parlamentul European, stimați colegi de la Comitetul Regiunilor, doamnelor și domnilor, Permiteți-mi mai întâi să vă urez un călduros bun venit membrilor COTER cu ocazia acestei audieri comune legate de implementarea agendei Uniunii Europene la Parlamentul European. Această reuniune face parte din agenda comună de a crea o agendă urbană europeană. Raportorii noștri pe acest subiect, domnii Vaster Kerk și doamna Christine Vesel, au realizat documente bazate pe idei comune și propuneri comune. Și am convingerea fermă că toți membrii de la Regi și Coter <clears throat> cer acum în mod concret pași concreți legate de implementarea agendei urbane europene. În septembrie anul trecut, Parlamentul European a adoptat rezoluția legată de dimensiunea urbană a politicii europene, care trebuie să implice nivelul local mai îndeaproape în acele etape ale ciclului de politică pe baza guvernanței multilaterale. E vorba de nevoia unui mecanism de alertă rapidă pentru a permite autorităților locale să verifice conformitatea cu principiile proporționalității și subsidiarității și ca agenda urbană europeană să încerce să aibă cel mai bun efect de pârghie de la fondurile de investiții prin crearea de sinergie între <clears throat> programele Uniunii Europene sectorul uh, de finanțare privată și publică. Am ascultat recent prezentarea din partea președinției olandeze. Există un sprijin de lungă din partea Olandei și și-a consacrat eforturile în mandatul de președinție pe redactarea pactului de la Amsterdam, concentrându-se pe îmbunătățirea legiferării pentru instrumente financiare cu care să lucreze mai ușor și dezvoltarea unei platforme pentru cunoștințe urbane. <clears throat> Salutăm eforturile olandeze, iar Parlamentul European își va prezenta poziția în legătură cu textul final al pactului, care se va prezenta în luna mai. Agenda urbană europeană trebuie să îmbunătățească nu doar viața orașelor, ci și guvernanța Uniunii Europene în sine. E vorba de elaborarea de noi metode de lucru, inclusiv parteneriate și evaluarea selectivă de impact a legislației. Pentru atingerea acestui obiectiv avem nevoie de abordare concretă și practică care să reflecte nevoile pe teren și să dezvolte parteneriate la diverse niveluri de guvernare. Aș vrea să adaug că orașele europene fac parte din sistemul uh, global al lumii și trebuie să ținem cont pe deplin activitatea pregătitoare pentru Habitat 3, agenda respectivă și să asigurăm că viitoarea agenda urbană europeană <clears throat> e pe deplin compatibilă și coordonată cu obiectivele și scopurile agendei globale urbane. Sper că această audiere de astăzi să contribuie la îmbogățirea înțelegerii cu privire la agenda urbană din perspectiva cercetătorilor, actorilor și instituțiilor uh, de pe teren. <clears throat> Obiectivul final comun este acum să vedem Uniunea Europeană, agenda sa urbană în acțiune și sunt convins că toți cei prezenți au același scop comun. Vă mulțumesc și acum o să-i dau cuvântul domnului Cataină pentru cuvintele introductive. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă Mihailova, președinta Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, stimați membri <clears throat> ai Comisiei Regii din Parlamentul European uh, și colegilor de la Comisia COTE, de la Comitetul Regiunilor, uh, membri ai personalului, doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi, vă rog, să vă Mulțumesc, doamna Mihailova și membrilor comisiei dumneavoastră pentru că ați acceptat propunerea noastră de a avea această audiere comună <clears throat> care să ducă mai departe angajamentul nostru de a reuni forțele în activitatea noastră spre o nouă agendă urbană europeană, așa cum e prevăzută în declarația comună înspre pactul de la Amsterdam avizat în octombrie anul trecut. Reuniunea noastră de astăzi după părerea mea, demonstrează că alianța politică între Comisia Regii <clears throat> din Parlamentul European și Comisia Coter din Comitetul European al Regiunilor este una fructoasă bazată pe obiective politice comune. Vreau să subliniez două dintre acestea. Să accelereze stabilirea și implementarea unei agende urbane europene și să consolideze rolul orașelor localităților, autorităților locale și regiunilor în procesul legislativ european. Aș vrea să încep de la acest aspect. Discuția legată de o agendă urbană în Uniunea Europeană a început uh, în 1997, cu aproape 20 de ani în urmă, când Comisia Europeană a publicat o prima comunicare legată de agenda urbană europeană s-au lansat principale inițiative de atunci încoace. Urban Community Initiatives, uh, Urbact, Jazz. Am diversi colegi, printre care și Jessica și alții, dar după 20 de ani de dezbateri, declarații și rezoluții, încă nu există o agendă urbană a Uniunii Europene și din cauza lipsei acestei agende, există prea puțină coerență, după părerea mea, la nivelul Uniunii Europene între diverse inițiative de politică și programe de subvenții. Și nu fiecare inițiativă de politică realizează <clears throat> rezultatele scontate tangibile. Deci, avem nevoie de ceva suplimentar și primul punct din declarația noastră comună spune, având în vedere obiectivele de coeziune teritorială proclamate în tratatul de la Lisabon, agenda urbană europeană ar trebui să fie considerată ca instrument fundamental pentru implementarea acestea și cu oportunitatea excelentă de a contribui la consolidarea angajamentului dintre orașe și instituțiile europene. Și după părerea mea, <clears throat> acestea sunt cele două chipuri sau cele două fațete ale atenției politice pe care o acordăm. Aspectul general de îmbunătățire a rolului orașelor și regiunilor în procesul legislativ european. Această audiere e foarte importantă pentru noi <clears throat> și ne dă o ocazie excelentă să ne bazăm pe cooperarea strânsă dintre raportorii noștri, cei doi raportori excelenți din partea Comitetului Regiunilor, domnul Pastor Kirk, și din partea Comisiei Regii, doamna Kerstin Wispel. Sunt convins că sarcina lor comună va crea sinergii utile în rezoluția Parlamentului European privind aceste politici europene și agenda urbană. Și sunt convins că această opinie comună va da poziții politice mai solide. Și mă bucur că doamna Helen Darger-Loper, raportarea noastră cu privire la noul aviz al Comitetului Regiunilor privind etapele concrete de implementare ale agendei urbane europene, o trimitere adresată Comitetului Regiunilor din partea președinției olandeze. Trebuie să subliniem rolul președinției olandeze de a da un impuls favorabil acestei chestiuni, agenda urbană a Uniunii Europene, cu uh, strânsa conlucrare cu doamna Vesel. Sunt convins că doamna Langer Loper va avea o contribuție importantă pentru viitoarea ei activitate legată de acest subiect important. În fine, mă bucur foarte mult să <clears throat> subliniez faptul că audierea de astăzi este prima audiere comună între comisiile noastre și sunt convins că va duce la un schimb fructos de păreri între membrii noștri în spiritul reuniunilor comune cote regii și va fi o piață de hotare în munca noastră comună legată de agenda urbană europeană. Trebuie să lucrăm împreună pentru a avea o poziție concretă puternică a Parlamentului European și a Comitetului Regiunilor în pactul de la Amsterdam, care se va adopta în luna mai 2016. Sperăm că se va adopta. Iar în ce privește subiectele prioritare și propunerile strategice de politică din partea președinției olandeze și a Comisiei Europene, cred că putem sublinia aspectul mai interesant pentru noi, cum ar fi locurile de muncă, competențele, mobilitatea urbană, coeziunea socială, incluziunea migranților și refugiaților și altele. Scopul agendei urbane europene este de a da un cadru operațional și instrumente eficace pentru a descătușa potențialul orașelor, dându-le spațiu de armonizare a dezvoltării în politica europeană. Știți că peste 5 ani, 80% dintre orașele europene sau dintre, din populația europeană va trăi la orașe și 85% din PIB-ul european va proveni din orașele europene. Și forța orașelor va fi forța Uniunii Europene, nu doar o nouă legislație, nouă finanțare, noi structuri, noi competențe ale Uniunii Europene, ci, după părerea mea, și un fel de nouă metodă de lucru după cum tocmai ne-a spus și doamna Mihailo, concentrându-se pe un parteneriat puternic în chestiuni urbane, la toate nivelurile de guvernare, instituții din perspectiva guvernanței la multiple niveluri. Autoritățile urbane, europene, orașele, societatea civilă, agenții economici, agenții locali, instituțiile europene trebuie să conlucreze strâns pentru a avea soluții mai bune pentru viitoarea dezvoltare orașelor, noastră și a Uniunii Europene. Aceasta e părerea mea și vă mulțumesc sincer, doamna Mihailova, pentru că sprijiniți această idee comună legată de această audiere comună. Vă mulțumesc încă o dată. Președinte, mulțumesc. Continuăm acum cu activitatea noastră cu prezentările oaspeților și aș vrea să vă reamintesc că, ca de obicei, timpul e limitat strict pentru reuniunile noastre și vă rog insistent pe toți oaspeții noștri să respectați timpul alocat și prezentările să nu depășească 10 minute, ca să putem să și discutăm și să auzim ce părere au membrii Coter și a Comisiei Regii. Domnul Cătainu, aveți cuvântul să prezentați prima prezentare. pleasure for me to present uh, Mulțumesc foarte mult. Îmi face deosebită plăcere să o prezint pe doamna Cristin Anza. După cum probabil că știți, am uh, comandat un studiu privitor la potențialul de creștere pe care îl reprezintă introducerea acestei agende urbane europene. Și acest studiu conține exemple de natură cantitativă, precum și constatări bazate pe probe în sprijinul recomandărilor politice pe care noi le facem la Comitetul Regiunilor. O prezint așadar pe doamna Cristin Hamza, care ne va oferi rezultatele acestui studiu. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație, precum și pentru posibilitatea pe care mi-o dați de a vă o prezenta. Din păcate, va fi chiar o provocare să mă rezum doar la cele 10 minute alocate. Am să vă prezint însă câteva slide-uri cu privire la subiectele pe care această agenda europeană ar trebui să le includă în domeniul său de aplicare. Ceea ce vreau este să vă prezint complexitatea reală în materie de dezvoltare urbană și, de asemenea, problemele cu care se confruntă autoritățile regionale și locale, precum și cadrul rigid în care sunt obligate să lucreze din punctul de vedere al politicilor, dar și al structurilor administrative. Ne-am concentrat pe trei provocări orizontale. Mai întâi schimbările climatice, apoi schimbările demografice și, în al treilea rând, problema imigrației, pe care vă voi aborda dintr-o perspectivă complet diferită, ceva mai târziu. Și am tratat cinci cazuri pe care le-am considerat exemplare pentru a vedea ce pot face autoritățile regionale și locale. Nu neapărat întotdeauna la nivelul politicilor, pentru că la nivelul acesta nu se lucrează neapărat doar la nivelul politicilor, ci am dorit să ne concentrăm pe problema resurselor puține și pe problema puterilor, a competențelor sau mai degrabă a lipsei acestora la nivelul autorităților regionale și locale. Ne-am referit la problema economiei, problema rețelei sociale, apoi la problema guvernanței. Și problema transportului, care este de asemenea o problemă ce se regăsește la nivelul tuturor celorlalte aspecte tratate. De la bun început aș spune că, după cum știm cu toții, regiunile și orașele noastre sunt vectori cheie pentru creștere economică. Dacă recunoaștem acest lucru, știm foarte bine și că agenda urbană europeană poate să contribuie la promovarea creșterii economice în Europa. Așadar, considerăm că trebuie abordate politicile sectoriale, precum și felul în care pot autoritățile locale să le trateze, să trateze toate aceste probleme în contextul acestui cadru greoi de politici. Dacă avem în vedere politicile de coeziune, există unele puncte de pornire, știm cu toții despre ITI și despre strategia din domeniu, care pot reprezenta abordări foarte utile, dar ar trebui să se concentreze mai mult pe dezvoltare urbană. Apoi uh, am identificat și anumite alte instrumente care de asemenea ar putea fi mai bine dezvoltate. Apoi, tocmai ni s-a spus că există un lung istoric al acestei agende europene, dar rezultatele sunt încă prea limitate. Trebuie să fie implicate toate părțile interesate. Trebuie văzut și care sunt acele părți interesate până acum implicate și la vârf și la bază. Procesul acesta însă este extrem de dificil. Mai întâi trebuie să avem în vedere faptul că nu toate regiunile, toate zonele sunt uh, la fel. Nu putem aplica un concept uniform pentru toată lumea. Și a doua chestiune importantă o reprezintă și parametrii care trebuie definiți și avuți în vedere. Mă refer în special la nivelul contextului. Deci, am încercat să vă oferim o imagine bidimensională, mai puțin bidimensională, încercând să arătăm că există politici care sunt considerate soft și altele hard. Cele sunt, uh, soft sunt uh, politicile de cercetare, de educație, uh, de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, cele hard sunt infrastructură și comunicații. Eh, infrastructură și transport. Deci, iată, acesta ar fi cadrul general de politici. Apoi, când avem în vedere aceste politici la nivelul coordonării de sus în jos, atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul Uniunii Europene, ne dăm seama că trebuie să venim cu instrumente pe care să le punem la dispoziția autorităților locale în cadrul acestei agende urbane europene, așa încât ele să poată să le utilizeze la nivel contextual, în funcție de fiecare uh, de specificul fiecărei regiuni. Trebuie așadar să ne gândim la schimburi bazate pe capacități și la faptul că, pe de-o parte, autorităților trebuie să li se ofere mai multe competențe și marjă de manevră, pe de altă parte însă trebuie limitat abuzul de putere din partea autorităților locale. Iată, deci, aspecte care trebuie avute în vedere. Avem două seturi de recomandări, recomandări generale, așa cum s-a spus, e vorba de faptul că aceste politici transsectoriale trebuie să se coordoneze și la nivel european, fiindcă, sincer vorbind, politica DG Regio rămâne încă o politică mult prea mult sectorială. Nu mă refer, de fapt, numai la DG Regio, ci la toate directivele generale de la Comisie. Apoi, trebuie avut în vedere și alte strategii, în cadrul aplicării strategiilor europene și apoi politicile de coeziune abordează deja anumite subiecte, anumite probleme și aici sunt de înregistrat anumite progrese, dar trebuie făcut mai mult. Autoritățile locale trebuie să beneficieze de o platformă în cadrul acestei agende comune la acest nivel administrativ. Următorul slide uh, n-am să vi-l prezint în detaliu pentru că n-am timpul necesar, dar consider că pe marginea acestor cazuri de afaceri trebuie să lucrăm mai mult. La nivelul comunităților ar trebui să se aprofundeze analiza aceasta, să existe grupuri de lucru pentru a se stabili parametrii cheie sau pentru a se rafina cei care au fost deja stabiliți, așa încât să se poată monitoriza și evalua această aceste cazuri de uh, tipuri, de modele de afaceri. Pentru că aici găsim instrumente cu mare potențial pentru aspectele pe care vi le prezentam ceva mai devreme și aici autoritățile locale, ținând seama de contextul diferit în care funcționează și la nivelul politicilor uh, lor din statele membre respective, pot să profite de ceea ce ar avea nevoie la nivel procedural. Short wrap up what we have written in 150 Cam atât am putut noi să punem cap la cap în acest studiu de 150 de pagini, de fapt. Cam atât vă pot prezenta în timpul scurt care mi l-a pus la dispoziție. Dacă doriți mai multe detalii, vă invit să parcurgeți întregul studiu. Mulțumesc foarte mult! Așa se întâmplă de obicei, scrieți, lucrați la 150 de pagini și trebuie să le prezentați în numai 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului profesor Michael Parkinson, care este uh, vice-decan de la Universitatea din Liverpool, este și director executiv al Institutului pentru Politicii Publice Europene din cadrul aceleiași universități, a lucrat ca consultant pe probleme urbane la Comisia Europeană, Parlamentul European, Camera Comunelor cu Comisia uh, Mixtă Aferentă și alte foruri din Regatul Unit și Uniunea Europeană. Domnul Parkinson ne va vorbi astăzi despre regenerarea politicilor, dacă am înțeles bine. Vă dau cuvântul, domnule profesor. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici. Este o, un subiect, o zi, un moment extrem de important pentru cetățenii europeni. Eu am scris uh, Carta Albă pentru Viena în 1997, precum și Inițiativa Urbană din 1994. Eu l-am redactat. La fel și uh, un studiu asemănător pentru guvernul olandez în 1995. Așadar, voi porni în această prezentare de la șase întrebări. E practic uh, o poveste a întregii vieți uh, în 10 minute. N-am să vă povestesc toată viața mea, dar am să spun șase lucruri importante. Care este experiența mea, punctul meu de vedere, obiectivul politicii urbane, ce este necesar pentru ca această politică urbană să aibă succes, ce a realizat și ce n-a realizat la acest nivel Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani și, poate lucrul cel mai important, dacă pactul de la Amsterdam, Amsterdam va Uh, fi cu adevărat de folos. Deseori uităm de istorie și n-ar trebui. Problema aici o reprezintă acțiunea. Am scris inițiativa urbană din 1994 și lucrăm la aceste subiecte de vreo 20 și ceva de ani. Punctul meu de vedere este că Bine, vă rog să nu țineți seama de jargonul acesta european. Accent pe politice, accent pe alte lucruri, dar în special accent pe acțiune. Eu aș, din experiența mea, de multe ori s-au făcut un pas înainte și doi înapoi, au fost multe declarații răsunătoare, puține acțiuni. Multe dintre aceste acțiuni necesită lider și politic la toate nivelurile, iar uh, lumina călăuzitoare pe care o oferă Parlamentul European este foarte necesară. Pentru că dacă nu de aici vine lumina, nu știu de unde o să vină. Comisia mă convinge mai puțin din acest punct de vedere al dovedirii leadership-ului. Cred că programul de lucru din 2015 a fost exact opusul. Și cred că el nu e decât un uh, document care arată că e triumful speranței uh, împotriva realităților. Am să mă refer nu doar la faptul că există zone sărace și oameni săraci, ci am să mă refer la faptul că este foarte important să se pună accentul pe uh, economie. Trebuie ca fiecare uh, regiune să-și vadă performanțele sporite, trebuie să avem în vedere sistemul acesta urban la, la nivel global și într-o țară și la nivel european. Și, de asemenea, trebuie să ținem seama de uh, diversitatea umană și de altă natură. De altă natură. Trebuie așadar ca toate, toate orașele noastre să fie mai competitive, să, ridică, să ridice în sus economiile statelor membre și economia europeană. Pe măsură ce uh, s-au elaborat aceste uh, politici, este clar că pactul de la Amsterdam nu se referă la multe dintre aspectele concrete de care noi ne ocupăm, dar vorbește în termeni foarte generali. Se pune întrebarea așadar dacă ne concentrăm pe parteneriate concurențiale, pe accent, pe, punem accentul pe piață, pe stat, pe uh, oameni, pe locuri, pe schimbări structurale, pe îmbunătățirea proceselor de, vorbim despre orașe, despre vecinătăți. Este vorba de o politică explicită ca inițiativa urbană sau de, o, de politici implicite, adică tot ce fac guvernele care nu se numesc neapărat uh, politici urbane. Deci atunci când vorbim despre ce dorim să facem, ar trebui să ne gândim la toate aceste lucruri. Ne tot răzgândim. Vrem odată una, odată alta și așa cum arăta domnul președinte, E nevoie de mult mai multă stabilitate a politicilor și de mult mai bune rezultate. Putem să scriem la planuri până obosim, dar dacă nu avem capacitatea respectivă și dacă nu obținem rezultatele respective la toate nivelurile, de la nivelul orașelor până la nivel european, toate astea rămân vorbe mari. Ne tot sucim, ne tot învârtim și cred, cred că acest lucru trebuie să ia capăt. What is a successful urban policy? What's it trying to... Ce încercăm să facem? sunt lucruri, de fapt, pe care le cunoaștem foarte bine. Încercăm să avem o integrare verticală a politicilor. Noi numim politică urbană în Regatul Unit, numim așa, un, uh, ca un fel de hopamitică. Ceea ce e important este ca aceste legături să fie mai robuste, mai clare și e nevoie de stimulente, de personal calificat pentru asta încercăm, pe de altă parte, să facem o integrare orizontală a politicilor. Așadar, la nivelul uh, uh, statelor membre, Ministerul de Transporturi să vorbească cu cel de la uh, cu cel de alt resort, de finanțe și așa mai departe. Același lucru să se întâmple și între direcțiile generale de la nivelul Comisiei Europene. Se întâmplă însă acest lucru nu prea mult. Trebuie ca inițiativele și programele urbane să se lege mai strâns și mai logic de mai amplele inițiative economice. Trebuie să vorbim despre competitivitate economică, despre justiție socială, despre oameni, despre sustenabilitate și despre mediu. Pentru că nu e vorba de un singur, o singură politică, ci de toate aceste politici. Avem nevoie de mecanisme puternice în acest sens. Când am scris uh, inițiativa urbană, cred că acela a fost cel mai bun document pe care l-am avut vreodată. Am tot vorbit despre provocările cu care ne confruntăm și cred că trebuie să stabilim care sunt mecanismele de care avem nevoie pentru viitor. Există însă numeroase inițiative urbane în ultimii 25 de ani. Așa ceva există și în Franța, și în Irlanda, și în Regatul Unit. Există Europa urbană. Toate aceste lucruri au două lucruri în comun. Sunt minunate, dar lipsesc cu desăvârșire. Ne toți gândim și trebuie din nou să inventăm alte și alte inițiative. Eu chiar aș face lucrul acesta dacă m-ar mai ține puterile. Avem însă nevoie de stabilitate la nivelul politicilor, nu să tot uh, sucim și să răsucim lucrurile. Pentru că această politică să aibă succes, e nevoie de o abordare corectă a provocărilor Trebuie să existe o concentrare corectă și implicarea reală a politicilor, nu doar bla bla pe hârtie. E nevoie de sprijin instituțional, de o integrare reală a ambițiilor și priorităților de la nivel național, local și european trebuie aliniate inițiativele și sursele financiare. Întotdeauna trebuie să urmărim banii, nu? Asta e important. Trebuie implicat sectorul privat și politica urbană europeană ține nu doar o mai, de o mai bună funcționare a autorităților, care este necesară, dar nu suficientă. E nevoie de parteneriate, s-a tot vorbit de această problemă a parteneriatelor, care trebuie să fie transparente, să fie responsabile și să aibă și puterea necesară pentru a funcționa. Apoi trebuie să ne concentrăm pe competitivitate și coeziune, trebuie să susținem regiunile vecinătățile și oamenii. Trebuie aliniate politicile financiare cu cele economice, trebuie să avem în vedere și uh, dimensiunea corectă, nici prea mult, nici prea puțin. Să nu vorbim doar de urban și de orașe, ci mai degrabă de regiuni, pentru că orașele fac parte din regiuni. E vorba deci de o scalare corectă a problemei. Apoi trebuie să ne gândim și la diferitele niveluri ale uh, sectorului public. Trebuie să vorbim de capacitatea administrativă. Dacă nu ai oameni pe teren, politicile nu pot să funcționeze și, încă o dată, e nevoie de un, de uh, un angajament pe termen lung. Bun, de toate aceste lucruri este nevoie. Mai am vreo patru minute. Trebuie să avem în vedere leadership-ul vizionar, să existe parteneriate eficiente, o abordare strategică. E nevoie de un angajament corect din partea tuturor departamentelor, a tuturor ministerelor, E nevoie de o legătură puternică între strategii la nivel regional, dar și de un leadership puternic european. Ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani? Un pas înainte, doi pași înapoi. Cred că Comisia trebuie să fie realistă, dar și ambițioasă și să-și asume un leadership autentic. Eu am scris inițiativa urbană și în 2005 s-a încercat să se hotărească dacă aceasta trebuie sau nu menținută. Și atunci am spus este imperfectă, dar e bună, are principiile corecte, este, face legătura corectă între orașe, menține elementele importante din agenda. Dar, am spus, dacă mențineți această agendă, dați mai multe resurse financiare, sporiți uh, do domeniul de aplicare și insistați asupra coeziunii. Cel mai important lucru pe care l-am spus este că dacă doriți ca aspectele urbane să fie raționalizate, trebuie să asigurați de o reală implicare a orașelor, trebuie să nu permiteți regiunilor să controleze, ci, ci orașelor, iar Comisia trebuie să își mențină influența prin intermediul alocării resurselor. Nu s-a făcut acest lucru, inițiativa urbană a dispărut, și acum Comisia insistă asupra aspectelor urbane, dar nu cred că există suficientă capacitate pentru asta și cred că diferitele direcții ale acestei agende nu sunt aliniate. Avem nevoie de un sprijin mai puternic din partea Comisiei, fără de care nu vom face decât să mergem înapoi. Documentul Comisiei din 2015 nu a produs deloc rezultatele scontate. Sunt foarte puține lucruri pozitive în urma unei proces de consultare de un an. Sunt foarte multe probleme constatate, însă foarte puține soluții oferite. Agenda europeană urbană, cred că nu este numele corect, ar trebui să vorbim de o politică urbană la nivelul Uniunii Europene. Orașele au avut un rol foarte mic în acest domeniu, nimic nu s-a spus despre guvernanță, e nevoie de mai multă mm, capacitate, de mai multă viziune. Și dacă îmi permiteți încă două minute, domnul președinte, cu toate aceste lucruri spuse, eu sunt un optimist și nu un pesimist, sunt optimist și sunt și realist și cred că suntem într-un moment extrem de important. Am arătat ce n-am făcut bine în trecut, tocmai pentru a ne concentra mai bine pe problemele care sunt necesare a fi abordate pe viitor. E foarte important ca acest pact să ofere rezultatele concrete și dacă nu se va întâmpla așa, vom pierde o uriașă șansă. Este deci suficient acest uh, pact? Cel puțin spune câteva elemente importante. Vorbește despre achiul european, îl așează în centrul uh, acțiunii, vorbește despre fonduri structurale, de implicarea părților interesate. Sunt cuvinte frumoase, sigur, dar uh, sunt și noțiuni extrem de importante și de dorit. Dacă Comisia ar face toate aceste lucruri, sau măcar o parte dintre ele, tot s ar face progrese din punctul de vedere al unei mai bune integrări între contractanți și orașe și uh, primării, dar uh, din punctul de vedere al unui uh, lider și politic corect, a implicării mai bune a primăriilor de orașe în atingerea obiectivelor. Toate lucrurile acestea ar fi foarte bine să fie realizate. În rest, spuneam că vrem ca guvernele naționale să se implice în parteneriate cu toate aceste niveluri. Sunt minunate aceste lucruri. Și încă două slide-uri. Acest pact ar putea să producă rezultatele corecte. Mie mi se pare că el, de fapt, rescrie povestea ultimelor 25 ani. 25 de ani progrese înregistrate în ciuda unui număr mare de provocări. Avem însă nevoie ca Comisia să pre- facă presiune asupra multor state membre pentru ca acest pact să producă uh, rezultate. Va trebui să trecem de la vorbe la fapte, să ne punem întrebarea dacă aceste parteneriate și aceste comitete de pilotaj au resursele reale pentru a produce efecte, unde trebuie Uh, unde trebuie apăsat pe accelerație pentru a schimba atitudini și comportamente. Și dacă ne concentrăm pe obiectiv, trebuie să ne concentrăm și asupra procesului de atingere a obiectivului, să vedem cine ce trebuie să facă și unde. Și în fine, așa cum arătau și colegii înaintea mea, este oare vorba de uh, abordarea tuturor provocărilor din întreaga Uniune Europeană la nivel urban? Sunt uh, țări diferite, guverne diferite, ambiții și politici diferite. Trebuie deci ca acest pact să fie suficient de flexibil pentru a face față acestor diferențe. Dar, cum spuneam, este un foarte bun punct de pornire și poate că ar fi fost bine să ne folosim mai mult de experiența de până acum, dar măcar să ne asigurăm că măcar cei de aici din această sală vor duce la reușită a acestui pact. Vă mulțumesc! Thank you, Professor Parkinson. Mulțumim, domnule profesor Parkinson. Vă mulțumim pentru această interesantă și provocatoare prezentare. Urmează acum domnul Michael Erman de la Stockholm. Domnia sa este responsabil de planificarea urbană în uh, Stockholm și ne va ține o prezentare pe tema utilizării uh, sustenabile a teritoriilor, a pământului. Aceasta este una dintre temele esențiale incluse în uh, pactul de la Amsterdam. Și, deci, într-adevăr, uh, utilizarea durabilă a terenurilor este una dintre provocările cu care se confruntă majoritatea orașelor europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Da, mă ocup de planificare urbană, vin dintr-un oraș uh, și, <laughs> deci, lucrez la fața locului utilizarea uh, pământului este până la urmă dez, baza dezvoltării urbane. Voi explica cam ce am făcut noi la Stockholm și vă voi explica care este poziția mea asupra pactului de la Amsterdam din perspectiva unui expert care lucrează la fața locului. Iată câteva cifre pe care vreau să le menționăm uh, astăzi. Este vorba despre dezvoltarea urbană. Vedeți uh, perspectivele pe 2030 pentru populația europeană. E clar că pe măsură ce timpul va trece, numărul de cetățeni care locuiesc în mediul urban va crește. Însă acest lucru se va face în detrimentul altor teritorii. Și poate că și la aceste teritorii ar trebui să ne gândim în contextul agendei urbane. Utilizarea terenurilor. Ce înseamnă asta? Terenul pe care îl folosim în fiecare zi. Uh, până la urmă în orașe, în fața caselor, uh, blocurilor, uh, pentru infrastructură, etc. Vedem că 30 și 6 de, sau uh, în, la nivel european, în orașe, teritoriile sunt împărțite în funcție de uh, destinația care le este oferită, există terenuri industriale, terenuri de alt gen, etc. După aceea, uh, ce se întâmplă cu orașele? Ați spus că există o mulțime de tipuri de orașe, diferite maniere de a dezvolta orașele. Dacă comparăm Europa cu ce se întâmplă în alte zone ale lumii, ne dăm seama că majoritatea cetățenilor europeni lucrează, uh, locuiesc în uh, aglomerații urbane de mici dimensiuni. Nu avem mega orașe. Există vreo 15 orașe de uh, cu o, o populație mai mare de 10 milioane de locuitori aici, dar majoritatea orașelor sunt uh, de mici sau uh, medii dimensiuni și lucrul acesta trebuie să fie luat în considerare. Dezvoltarea urbană înseamnă acapararea terenurilor, utilizarea terenurilor. În fiecare an, mai mult de o mie de kilometri pătrați sunt de uh, terenuri arabile sunt folosate, folosite pentru a fi înglobate în uh, aglomerațiile urbane. Deci, iată, se pierde uh, teren arabil orașele se, se extind, uh, resursele necesare sunt din ce în ce mai uh, numeroase și toate acestea se uh, obțin în detrimentul terenurilor arabile. Există o mulțime de forme de utilizare a terenurilor care nu sunt sustenabile și care ar trebui să fie tratate într într-o agendă urbană. Să revin la exemplul Stockholmului. Vedeți aici o zonă foarte dens populată. În 2010, Stockholm a fost uh, prima capitală verde europeană. Încercăm să utilizăm într-o manieră cât mai durabilă teritoriul pe care îl avem la dispoziție. Încercăm să facem un oraș compact, Uh, rațional care să-i deservească pe cetățeni. Pentru noi, uh, în Suedia, aspectele sociale sunt esențiale. Și vă voi da cinci exemple ca un fel de model pe care l-ar putea folosi alte orașe la nivel european. Iată cum uh, tratăm densitatea orașului și problema transportului. Încercăm să ne asigurăm că zonele intens populate se află întotdeauna în centrul infrastructurilor urbane. Lucrul acesta este important, este deosebit de costisitor de asemenea. Nu multe orașe pot face ceea ce am făcut noi la Stockholm. De asemenea, din anii 90 încoace încercăm să dezvoltăm fostele zone industriale. Acest lucru, lucru este costisitor uh, și Uniunea Europeană ar putea ajuta orașele să uh, se angajeze în asemenea acțiuni. De asemenea, o mare provocare este păstrarea verde a <laughs> zonelor verzi. Dacă ne uităm la cifrele din 99 până în 2009, ne dăm seama că noi în Stockholm am reușit să pierdem doar 2%, 2 uh, din uh, spațiile verzi în condițiile în care populația noastră a crescut cu 15%. Iată, este posibil. De asemenea, încercăm să creăm sinergii între schimbările climatice, aspectele sociale și uh, ecosistemele și ecoserviciile. Lucrul acesta este esențial în planificarea urbană. Vorbim despre utilizarea terenurilor nu doar în scopul construirii de clădiri pe respectivele terenuri, ci și uh, utilizarea terenului în așa fel încât uh, schimbările climatice să sau impactul asupra schimbărilor climatice să fie cât mai mic cu putință. Vedeți aici uh, spațiul creat pentru locuințe. Iată ce se poate face. Avem uh, în prima imagine o șosea foarte largă, pe care am transformat-o într-o uh, șosea locuită până la urmă prin uh, micșorarea dimensiunilor uh, benzilor. Iată, se, se poate. Dar pentru a se obține rezultatele acestea e nevoie de, o, de concepte politice pe termen lung, e nevoie de finanțare de asemenea este, vor, este nevoie de gestionare a terenurilor. În cazul în care teren, terenurile se află în posesia, în proprietatea statului, vă dați seama, lucrurile sunt mult mai ieftine, pot fi, planurile pot fi mai ușor puse în aplicare dar, mă rog, în cazul în care lucrul acesta nu se întâmplă, bineînțeles, prin finanțare se pot rezolva lucrurile. E importantă implicarea uh, mediului privat în toate aceste planuri urbane și uh, cel mai important este monitorizarea până la urmă. Deci, Acum, ce se întâmplă cu această agendă urbană, ei, care este părerea mea pe marginea ei, consider că e important, uh, importantă implicarea orașelor europene în discuții. Știm că planificarea urbană este deosebit de complicată și tocmai de aceea poate că ar trebui să includem în această agendă nu doar uh, Uh, dimensiunea și perspectiva urbană, ci și cea metropolitană. După aceea, uh, principiul subsidiarității este deosebit de important atunci când vine vorba de utilizarea terenurilor. Da, avem nevoie de o mai bună legislație uh, și la nivel european. Nu putem decât să subliniem importanța actelor legislative, dar aceste acte legislative trebuie să fie create cu ajutorul cetățenilor. În ceea ce privește finanțarea acum, sunt de acord cu Michael, când spune că impactul asupra uh, o, o, modului în care funcționează orașele este absolut esențial. Prin urmare, proiectele care sunt uh, importante pentru oraș ar trebui să fie preferate atunci când vine vorba de finanțare. De asemenea, proiectele finanțate trebuie să țină cont de ecosisteme și de serviciile de genul uh, acesta. După aceea, bineînțeles, putem să combinăm toate aceste instrumente cu instrumentele care țin uh, de orașele inteligente. Și, uh, bineînțeles, învățarea pe tot parcursul <laughs> vieții, între ghilimele, este absolut esențială, dar uh, Uh, în contextul agendei uh, urbane este absolut esențial să ne asigurăm că cetățenii sunt alături de noi și că au dreptul să își spună părerea. Eu mi-am dat seama că strategiile de utilizare a terenurilor în Europa nu sunt bine mod- monitorizate, deci avem nevoie de date statistice mai bune la nivel european dacă e să avem politici europene în acest domeniu. După aceea, în calitate de membru al Eurocities, nu pot decât să spun că toate rețelele deja existente ar trebui să fie folosite de către Uniunea Europeană în atingerea ambițiilor din uh, agenda urbană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim pentru aceste trei prezentări foarte interesante, unele dintre ele de-a dreptul provocatoare. În orice caz, cu toate le conțineau, conțineau o serie de informații. Acum, iată, mai avem puțin timp la dispoziție pentru întrebări, răspunsuri. Deja doi colegi de la Comisia Regii doresc uh, să intervină, dar cine știe, poate ar fi bine să le dăm cuvântul mai întâi membrilor de la Coter. Domnul Peter Oswald din partea Coter. Bună ziua tuturor! Prezentările acestea au fost deosebite de interesante. Din 98 încoace mă ocup de politica urbană și tocmai de aceea îmi permit să fac uh, câteva comentarii. Programul de la Viena. Îmi place tare mult uh, Viena, dar uh, dați-mi voi să vă spun că programul de la Viena poate funcționa în acele orașe care uh, înregistrează o continuitate la nivelul uh, funcțiilor orașelor. Poate că programul acesta, proiectele acestea nu ar putea funcționa neapărat în orașele în care funcțiile încă nu sunt stabilizate. Deci există uh, această ambiție de a ajunge la fel ca Viena, dar deocamdată nu toate orașele europene au, au atins această etapă de dezvoltare. Prin urmare, programul de la Viena nu poate neapărat să fie aplicat peste tot. După aceea, finanțarea uh, posibilitățile de finanțare sunt diferite la nivel uh, de state membre. E, uh, finanțarea depinde mult de bugetul uh, orașelor, dar bugetele orașelor depind, bineînțeles, de numărul de locuitori, de importanța orașelor, prin urmare, finanțarea nu este ușor de obținut. După aceea, ITI, adică investițiile integrate teritoriale, ar putea fi un instrument folosit în momentul de față, dar până la urmă nu toate statele vor implementa acest sistem. În unele oraș, în unele țări, acest uh, instrument este foarte slab uh, promovat și um, tare mă tem că metodologia care vine târziu din partea Comisiei nu va ajuta prea mult la îmbunătățirea lucrurilor. Iată, au trecut doi ani de la începerea perioadei de programare și tare mă tem că nu există prea multe orașe care să fi folosit deja această, această posibilitate de investiții. Nu vreau să vă ocup tot timpul dar permiteți-mi doar să spun că am fost încântat de prezentarea domnului Parkinson. Consider că această prezentare este o bună bază de plecare pentru pregătirea agendei 2020-2027. Uh, dacă, e să, dacă vrem să pregătim ceva pentru perioada respectivă, ar fi cazul să începem uh, să lucrăm de pe acum. Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat în ultimii 10 uh, ani prea mult, ar fi cazul ca lucrurile să se îmbunătățească pe viitor. Mulțumesc, îi dăm cuvântul acum doamnei Westphal, raportoarea noastră de la Comisia Regii. Vă mulțumesc foarte mult. Nu pot vorbi prea tare astăzi, îmi cer scuze. Vreau să le mulțumesc uh, tuturor uh, celor care ne-au au ținut aceste prezentări extraordinare. Într-adevăr, aceste prezentări sunt deosebit de informative pentru noi. Împreună cu domnul uh, Albrecht am încercat să obținem cât mai mult pentru orașe în noua perioadă de finanțare, în noul cadru de finanțare, dar n-am reușit să obținem suficient de mult. Și uh, cele spuse de dumneavoastră sunt adevărate. Am așteptat 20 de ani, n-am făcut prea mult în acest sens uh, Acum avem acest raport uh, din proprie inițiativă, dar nu este suficient. Suntem minunați la capitolul teorie, dar uh, uh, cu practica stăm mai prost. Și iată, 70% dintre cetățenii europeni locuiesc în zonele urbane. S-a vorbit deja despre industrie, s-a vorbit despre servicii care sunt concentrate în orașe. Da, e drept raportul nostru, de asemenea, se, se spune că până la urmă nu e vorba aici doar despre orașele mari. Important este să ne gândim și la orașele mici și la zonele funcționale. Am spus din nou și din nou că uh, tare mă tem că discuțiile, atâta timp cât poartă, se poartă pe noțiunile acestea doar, vor genera o, o Um, neînțelegere între zonele urbane și cele rurale. Nu e ca și cum cele două zone ar fi um, uh, puse să se bată între ele, nici pe departe și tocmai de aceea Comisia Europeană trebuie să se implice. Ar fi bine să existe un funcționar, un departament uh, special în cadrul Comisiei care să coordoneze toate lucrările cu privire la agenda urbană. Ar fi bine ca uh, Uh, cineva la comisie să dețină competențele necesare pentru a disemina toate informațiile incluse sau care nu sunt incluse în pactul de la Amsterdam. Uh, parteneriatul, iată un element foarte important uh, Uh, este inclus în, uh, în uh, pactul de la Amsterdam, dar acest, această idee, acest concept trebuie să fie promovat și tocmai de aceea am avea nevoie de cineva de la comisie care să fie responsabil doar pentru această temă. Orașele sunt diferite ca și condiții, ca și uh, ambiții. Există orașe care se ocupă de, de locuințe, există sau care au nevoie de locuințe suplimentare, există orașe care vor să se dezvolte mai degrabă pe plan uh, economic, deci diferențele între orașe uh, sunt mari. E nevoie de bani, uh, dar e nevoie și de coordonare. Uh, Diversitatea, după cum spunea unul dintre invitații noștri, orașelor trebuie să fie luată în considerare și subliniată. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste prezenta- prezentări. Într-adevăr, avem multe de făcut pe viitor, dar sunt sigură că vom reuși să obținem tot ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc! Mr. Adamovic. Mulțumesc. Acum domnul uh, Ramovic. Bardzo podziękować za prezentację. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor care au făcut prezentări. vrea să mă refer la ceva ce a spus invitatul de la Stockholm și anume în agenda urbană lipsește dimensiunea legată de metropole sau de zone metropolitane. Adesea vorbim de orașe mici sau de dimensiuni medii, dar această dimensiune legată de marile, foarte marile orașe, de metropole, această dimensiune lipsește. Acestea sunt locurile unde au loc cele mai multe inovații, <clears throat> unde se generează o mare parte a PIB-ului. Acolo sunt centrele universitare. Această dimensiune adesea lipsește sau este slab reprezentată în agenda. Dacă Europa vrea să concureze <clears throat> cu alte continente, atunci o să concurăm utilizând platforma metropolitană. Știm că <clears throat> există tot mai multe orașe mari și nu vreau ca documentul acesta să aleagă doar elementele pe placul tuturor, dar documentele și agenda trebuie să vorbească despre ideea noastră legată de secolul 21. Care e părerea noastră despre politica urbană? Și încă observații, orașele din Europa Cred că s-a arătat în prezentarea colegului din Suedia că orașele sunt caracterizate de o mare diversitate, orașe mici cu câteva mii de locuitori, mult mai mici decât uh, mari parteneri. Ar fi bine, poate, să <clears throat> existe un criteriu unic. Criteriul sau criterii ne-ar ajuta să înțelegem conceptul de oraș și ar merita să există unele criterii pentru a defini mai bine orașele, să știm ce e orașul pentru noi ca să avem măcar un <clears throat> cel mai mic numitor comun. Un criteriu ar putea fi numărul de locuitori. Iată calea pe care să o explorăm pe mai departe. Și ultimul comentariu, ceva de, legat de pagina 27 din agenda unde avem teme diferite, se văd subiecte diferite. Există o diversitate de teme, dar ce lipsește este cultura. Și e greu să ne gândim că dezvoltarea orașelor, edificarea coeziunii sociale fără acest aspect legat de cultură. Cred că ar trebui de asemenea să ținem minte că orașele noastre au probleme demografice. Ca și societățile, în general, și orașele sunt în îmbătrânire. În final, trebuie să precizăm că orașele <clears throat> se referă la deschidere, participare. Participarea orașelor ar trebui să fie deschisă, să facă pe toată lumea să se simtă binevenită, toate orașele să participăm, dar și orașele să fie deschise. Este una dintre valorile europene, această deschidere și ar trebui să ne mândrim de Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Orbricht, acum, membru al Comisiei Regii, dar și <clears throat> președinte al intergrupului din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte! Unii dintre noi, membrii acestui intergrup, și membrii ai Comisiei Regii. Mai întâi niște observații și apoi întrebare. Aș vrea să mă concentrez pe subiectul acestei reuniuni. <clears throat> E o reuniune legată de pactul de la Amsterdam. E un document foarte concret, <clears throat> consecința agendei urbane. O propunere concretă în discuție acum și care se va aproba la Amsterdam luna mai. <clears throat> Iată de ce acest document stârnește unele întrebări observația. observație. Eu sunt raportor legat de revizuirea bugetului a cadrului financiar multianual. Acolo avem informația că Comisia Europeană <clears throat> ar trebui să pregătească propunerea pentru noul cadru multianual financiar înainte de sfârșitul 2017. <clears throat> Noua propunere pentru MFF înseamnă că Comisia va trebui să propună noua structură a cadrului financiar multianual și probabil noile politici din acesta și poate și noi idei legate de politica de coeziune, înainte de sfârșitul 2017. Pactul de la Amsterdam, de fapt, introduce parteneriate care acoperă trei ani. Deci 2016, 17 și 18. De parteneriatul se va finaliza după ce Comisia prezintă noua propunere. Ar trebui să fim conștienți de faptul că există niște dubli timp de așteptare. Trebuie să vedem care este rezultatul parteneriatului din mers. În parteneriat vor fi orașe, state membre, experți și nu avem timp să așteptăm până la sfârșit, pentru că va fi deja prea târziu. Va fi 2027. Asta e observație și cred că ar trebui să fim conștienți de dinamică. În al doilea rând, o întrebare care ar trebui poate să se pună înainte de a doua parte. Cine să facă aceste lucruri la comisie? E o întrebare adresată comisiei. Sperăm ca reprezentantul comisiei să prezinte. Va trebui să existe acea urmărire. Știm că inițiativa urbană se va realiza ce se întâmplă cu parteneriatele, câți oameni de la Comisia Europeană vor fi responsabili de asta. Ambițiile sunt foarte mari, dar trebuie să spunem ceva concret. Ce se întâmplă cu urmărirea, cu follow-up-ul? Și acum întrebarea adresată lui Michael. <clears throat> N-ai fost foarte provocator astăzi, în fine. Acum o să fiu provocator față de tine, să te provoc să spui ceva cu voce tare. Mai întâi, înțeleg că ce ai spus <clears throat> este că te lupți tot timpul, că nu avem nevoie de o agenda urbană, ci de o politică urbană. Să spunem foarte clar. Pactul de la Amsterdam se referă de fapt la politica urbană europeană și nu la agenda urbană, ci politica urbană, ne place sau nu. Dacă am înțeles bine ce ai spus și suntem într totul de acord <clears throat> ce s-a prezentat în raport. Fie avem raportul, fie avem exercițiul. O întrebare pentru tine în încheiere. Ce se întâmplă cu politica regională? Politica urbană face parte din politica regională sau e o altă politică paralelă cu cea regională? Și o întrebare care dorește să provoace. Și trebuie să dăm un răspuns, pentru că altfel vom fi într-o dezbatere quasi artificială <clears throat> și până la urmă se va întâmpla ca și cu ce s-a întâmplat cu Orban. Adică întâi e spectaculos și după aceea uităm de Deci politica urbană versus politica regională. Mulțumesc. Mulțumim. Timpul tace și trece. Și mai avem și o a doua parte de dezbatere după următoarele prezentări. Trei membri de la Comitetul Regiunilor au cerut să intervină, inclusiv cei doi raport, domnul Făgăc și doamna Tangerlop. Dar permiteți-mi să spun, dacă avem acum o întrebare sau câteva întrebări concrete, vă dau cuvântul pentru întrebări și să ascultăm întrebările acum. În situația contrară, dacă trebuie să ascultăm observații generale, poate că ar fi mai bine să facem prezentările și după aceea să dăm cuvântul membrilor Comitetului Regiunilor și Comisiei Regii pentru a doua parte de încheiere de dezbatere, înainte de ultimele observații. Sunteți de acord? Există întrebări concrete acum? Nu? Da? Am avut deja o întrebare din partea domnului Olbrecht adresată domnului Parkinson. Puteți da un răspuns pe scurt? A fost suficient de provocatoare ca să și răspundeți? I blame Jan Olbrecht for this. O să dau vina pe Jan Olbrecht. Mă atrage la Bruxelles să fac o declarație în numele lui. Permiteți-mi să spun ceva foarte limpede. Acum sunt om liber, pot să spun tot ce doresc. Asta e calitatea unui uh, profesor universitar. M-am săturat să vin la reuniuni la Bruxelles de 25 de ani să nu se întâmple nimic concret. Îi spunem ceva legat de agenda urbană, e o edulcorare, o diluare, e nevoie de o politică, o strategie clară pentru orașele europene, complexă, multidimensională, dar să încercăm să avem o politică foarte clară, după cum a spus colegul. Ce fel de Europa ne dorim să fie? ce rol să joace orașele, pe ce se bazează și cine din Europa, state membre, direcții generale, orașe, individuale, regiuni, joacă rolul. Să fie ceva mult mai concret și Ian în pare perfectă dreptate. Dacă nu există capacitate de a atinge rezultate, n-am citit pactul de la Amsterdam decât aseară târziu în birou <clears throat> și am spus, da, alte vorbe, cine o să le transpună în fapte? Al doilea lucru, pot să spun tot ce doresc. Politica regională n-aș face oricum. Cred că avem o nevoie de politică pe regiuni de orașe. Asta <clears throat> pune în mișcare economiile naționale. Și această distinție artificială între regiuni și orașe e atât de demodată. În Regatul Unit am renunțat de mult la ea. Trebuie să decidem la ce nivel aplici pârghia corectă și colegul s-a referit la asta. Cred că avem nevoie de o politică limpede legată de orașe, regiuni, la fel de mult ca și despre regiuni. Dacă ne concentrăm numai pe regiuni, nu o să profităm de ocaziile <clears throat> pe care trebuie să le avem în vedere în întreaga Europa. Partea urbană e doar o bucățică a politicii regionale și nu cred că o să obțină ce vrem sau ce doresc orașele europene. 80% din politică, 85% din PIB. Acolo trebuie să facem eforturi. Unele locuri contează mai mult decât altele. Sper că e suficient de provocator și răspuns. Ei bine, mulțumesc. De fapt, arată că suntem deja pe calea discutării viitoarei politici de coeziune. Poate politica pentru orașe-regiuni sau regiuni-orașe. În orice caz, vom continua acum cu prezentările din partea oaspeților. Și urez bun venit doamnei Elena Ricov, șef de birou în prezent pentru programele și proiectele Uniunii Europene la orașul Zagreb. <clears throat> Domnul Rico se va concentra pe sărăcia urbană și locuințe accesibile din <clears throat> perspectiva autorităților urbane. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc, bună ziua, membrii Parlamentului, domnilor și domnilor. Aș vrea să mulțumesc Comisie pentru Dezvoltare Regională când am dat această ocazie să vă prezint în fața dumneavoastră și dintr-o perspectivă a autorității urbane <clears throat> modul în care ne ridicăm la înălțimea provocării acestei probleme urbane și de locuințe accesibile și sperăm să vă demonstrez cum autoritățile locale pot să contribuie la rezolvarea acestor probleme. Aveți în față doar câteva date și fapte elogvente care vorbesc de la sine, pe care le știți probabil. 70% din populația europeană locuiește în zonele urbane, majoritatea politicilor afectează viața oamenilor în zonele urbane și totuși nu avem un uh, sediu consacrat al autorităților uh, la masa consultării politice, nu avem un loc rezervat. Deci e ceva care se legă de procedura comitologiei pentru a avea implicare sistematică pentru autoritățile locale și urbane în elaborarea de politici europene, mai ales în distribuirea fondurilor. Lucru deja recunoscut de multe ori în ultimii doi ani cu cooperarea regii Coter prin activități intense care au dus la mai multe inițiative reflectate în această imagine și parcurgând documentele, a spune că au articulat foarte clar care sunt provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în legătură cu locuințele accesibile și propun și un set de pași și acțiuni concrete. Au subliniat de mai multe ori că provocările concentrate la nivel local și urban <clears throat> pot fi rezolvate cel mai bine de la nivel local, și nivelul local e în măsură să propună soluții care să canalizeze resursele și sprijinul european acolo unde e într-adevăr necesar. Ambele subiecte, parcurgând ce se întâmplă în Europa în prezent, aș spune că aceste două subiecte se suprapun tot mai mult, probabil din cauza crizei financiare, dar și mai recent a crizei migrației vedem că sunt legate și se întrepătrun. Și un alt lucru observat, extinderea diverse forme de sărăcie urbane <clears throat> și de locuințe specia, specifice pentru zonele urbane, în special pentru zonele metropolitane mari din țările occidentale din Europa. Nu m-aș aștepta să văd același lucru pe baza cifrelor pe care le prezint ulterior. Problema nu e doar legată de cantitate și de creștere, ci și de tipul de asistență de care au nevoie cetățenii pentru a-și îndeplini nevoile de bază, cum ar fi locuința, hrana, locul de muncă, educație. <clears throat> Vom vedea din această imagine. Încerc să extrag câteva mesaje și cifre care să se explice de la sine. Ce vedem în întreaga Europa în legătură cu problema locuințelor, faptul că nu există o politică sau un model unic utilizată. Există o diferență uriașă <clears throat> între statele membre, cum rezolvă ele problema. Există o cerere foarte mare pentru locuințe sociale și o scădere de activități în orașe în uh, <clears throat> crearea sau continuarea de proiecte de locuințe. Motivele, criza financiară care aduc la șomaj, la pierderea locuințelor pentru mulți oameni, la bugete tot mai mici pentru orașe și ca rezultat al măsurilor de austeritate impuse de către guvernele naționale. Regulile privind ajutorul de stat în ce privește serviciile de interes general n-au ajutat nici ele pentru că sunt uh, o definiție foarte restrictivă a locuințelor sociale, destinate doar grupurilor dezavantajate și a spune că <clears throat> toate acestea duc la o reticență autorităților urbane să continue să sprijine modelele existente de dezvoltare de locuințe sociale. În imaginea următoare am extras o diagramă care arată problema și dimensiunile problemei locuințelor a lipsei de locuințe, care adesea nu e înregistrată. E vorba de tineri adulți care trăiesc cu părinții până la vârsta de 34 de ani, trăiesc cu părinții în întreaga Uniune Europeană. E aproape 50%. Aș spune că nu toți acești tineri adulți chiar doresc să trăiască împreună cu părinții până la vârsta de 34 de ani, ci pur și simplu nu își pot permite sau nu au acces la o locuință pe care să și-o permită. și uh, cum fac față situația orașului. A spune că autoritățile urbane și am fost martoră, se confruntă cu solicitări tot mai mari de sprijin pentru cetățeni. <clears throat> Nu există un model unic pe care să-l vedem totuși. Schimbări legate de ultimele două decenii. În țările occidentale există o tradiție îndelungată de dezvoltare de locuințe sociale cum s-a menționat deja în orașul Viena, care a început încă din anii 1920 și acum 25% din locuințele din Viena sunt proprietate publică sau rășenească, pe de altă parte țările răsăritene, fost comuniste, postcomuniste, în care înainte de tranziție totul era proprietate socială sau publică. Locuințele erau sociale, dar după privatizare au apărut mari discrepanțe pentru cetățenii mai în vârstă care nu își pot permite prețuri tot mai mari ale acestor proprietăți care acum toate sunt private. Așa s-a întâmplat și în orașul Zagreb. De exemplu, am început un program de construcție de locuințe cam cu 15 ani în urmă și am uh, creat 5.000 de, de apartamente, sunt și altele în uh, construcție ne concentrăm toate eforturile în această perspectivă să includem și infrastructura socială adiacentă, pentru că dacă doar construim apartamente, nu se rezolvă problema, dacă nu ținem cont și de celelalte nevoi. Un alt lucru pe care l-am văzut căutând informațiile, că nu există o platformă la nivel european care să permită un schimb de politici și experiențe din diverse țări. Cred că Asta e ceva ce agenda urbană ar putea să acopere, să-și aducă o contribuție. Vă arăt o altă imagine, un exemplu caracteristic nu pentru toate țările, ci pentru cele din zona răsăritană și din sud, inclusiv Italia și Croația. E o problemă de care ne lovim acum. Lipsa de locuințe accesibile care duce <clears throat> la construcții informale, ca să le spun cumva în engleză, spune vorbitoare. Deci construcții legale mai degrabă. Acum în Croația sunt pe cale de legalizare, având în vedere că nu sunt planificate, nu au nici măcar o infrastructură de utilități minimă care duce la probleme de sănătate și siguranță și, în ultima instanță, duce la o ghettoizare a cetățenilor care locuiesc în astfel de construcții. Și spune că e un exemplu de suprapunere a problemei locuințelor și problemei sărăciei cu care ne confruntăm. Acum uh, trecem la sărăcie, avem și mai multe date alarmante legate de situația sărăciei și a combaterii sărăciei în Europa. Pe lângă faptul că nu doar că n-am uh, redus sărăcia, după cum s-a proiectat, rata sărăciei a crescut cu 7 milioane. 5,1 milioane de oameni fără adăpost numărul de oameni care nu își pot permite confortul termic și aproape un sfert din populația Europei e în risc de sărăcie sau excluziune socială. Aș spune <clears throat> că e un indiciu clar a ceea ce se întâmplă în ultimii 10 ani, sau mai bine spus în ultimii 5 ani, pentru că numărul de politici introduse pentru a contracara problemele economice din țări au dus la crearea unei alte probleme care, cred, e mult mai mare, cu efect de multiplicare. Agenda urbană, cred, ar trebui să fie una dintre platformele prin care să analizăm politicile și să vedem că încercând să facem un lucru bun, să nu ajungem să facem ceva prost, să nu stricăm ceva în altă parte. Așadar, încercăm să descoperim, parcurând documentele, care sunt cauzele și formele sărăciei urbane am descoperit că încă din 2013 Comisia Europeană a identificat că sărăcia e mai mare la orașe decât în orașele mici sau în zonele rurale, mai ales în statele membre mai dezvoltate. Așadar, asta impune un semnal de alarmă, pentru că e evident că și țările occidentale mai dezvoltate, zonele metropolitane mari, o problemă uriașă legată de sărăcie, problemele pe care le pune sărăcie. Noi, pe teren, spune, în orașul Zagreb, asistăm constant la creșterea problemei sărăciei urbane în viața de zi cu zi și descoperim noi categorii și forme de sărăcie, cum ar fi sărăcia în rândul copiilor, adesea ascunsă și neînregistrată. Copiii, să zicem, se duc la școală, vin într-o familie obișnuită, dar nu au asistență medicală sau nu își permit să cumpere alimente. În Croația a fost pentru prima dată, cred anul trecut, că s-a documentat copii în școală care nu-și puteau permite să plătească masa și cadrele didactice au <clears throat> Vreau să de alarmă în mass media, mass media autorităților orășenești care au atras atenția autorităților naționale. Dar asta arată că e nevoie de o nouă cale de identificare și de măsurare a noilor forme de sărăcie, a provocărilor legate de locuințe sau legate de sărăcie și un nou set de indicatori sociali care ar trebui să fie elaborați ca să poată să aibă o importanță egală ca indicatori economici și financiari când ne gândim la politici și la criterii de distribuire a fondurilor și de programare. Încerc să văd ce fac autoritățile urbane și aici am o altă diagramă care arată procentul de oameni al căror venit este sub 60% din venitul mediu și costurile cu locuințele. N-ar fi prea alarmant dacă nu ne-am gândit că cheltuielile cu locuința sunt atât de mari și că mai rămân foarte puțin bani în bugetul locuinței să acopere toate celelalte cheltuieli, nevoile de bază, alimente, nutriție, asistență medicală, educație, ca să nu mai vorbim de cultură și sport și spune că cifrele sunt întotdeauna alarmante și vorbesc de la sine mai bine sau mai mult decât mesajele pe care le transmitem noi. Autoritățile urbane, când ne ocupăm de problemele legate de strecea urbană pe teren, suntem oarecum în linia întâi a frontului, încercând să acoperim nevoile tot mai mari ale orașelor și trebuie să o facem în timp real și pe teren. For example, uh, if the families de exemplu, dacă o familie este dată afară din casă pentru că n-a putut, de exemplu, să-și plătească rata la bancă pentru creditul imobiliar, cu siguranță nu se va adresa nici Ministerului de Resort, nici uh, Comisiei Europene, ci va merge la primăria locală, va cere un adăpost de urgență. Așadar, va trebui să ne gândim ce se întâmplă cu astfel de familii pe termen mediu și lung, deci trebuie să li se oferă asistență pe moment, dar trebuie în același timp să fie ajutate persoanele acestea să își redobândească un loc de muncă, să se redreseze într-o formă sau alta. Deci trebuie gândit și pe termen lung. Orașul Zagreb a dedicat peste 50% din bugetul anual al primăriei tocmai unor astfel de programe de sprijin social. Zagrebul, și poate că acest lucru va fi de interes și pentru colegii din alte regiuni sau uh, um, autorități municipale, are răspundere pentru, adică uh, are în subordine programe de uh, sănătate, sănătate primară, de îngrijiri primare, educație, școli și așa mai departe. Și deci prin experiențele noastre putem identifica în baza experienței noastre ce nevoie, care este nevoia cui și în ce fel poate fi ea uh, acordată. Avem așadar un feedback foarte rapid în legătură cu ce funcționează și ce nu funcționează și în baza experienței acumulate putem propune la nivel de stat și la nivel european apoi ce trebuie făcut. Așa încât lucrurile să se întâmple în următorii 2-3 ani și nu în 20-30 de ani. Doamna președinte, voiam să vă reamintesc de faptul că nu mai aveți timp, avem o, o, uh, un timp limitat. Da, Municipalitățile încearcă să fie creatoare și să găsească soluții, știm cu toții acest lucru, dar nu pot decât să confirm și să repet ce spuneau și toți ceilalți colegi înaintea mea. Și anume că ne lipsește un punct unic de contact, sau cum doriți să-i spuneți, în cadrul instituțiilor europene, către care să venim și căruia să-i transmitem uh, problemele cu care ne confruntăm, de la care de asemenea să primim și un ajutor, așa încât la rândul nostru să ne putem implica la, nivelul, la nivel european, să putem să ne consultăm cu instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi voi da cuvântul următorului vorbitor, domnul Ramon Sanahuia, director pentru probleme de imigrație și interculturalitate la Barcelona, Domnia sa s-a implicat foarte mult la, în dezbaterea aceasta la nivel european, întrucât a jucat un rol important în cadrul politicii orașelor, politicii urbane europene. Și astăzi domnia sa ne va vorbi despre provocările pe care le reprezintă imigrația, problema refugiaților la nivelul municipalităților. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat și ne-ați oferit ocazia de a vă vă împărtăși punctul nostru de vedere în legătură cu problema migrației și a refugiaților în această politică urbană, care este importantă în domeniul acesta al uh, agendei urbane europene. De-al această criză a refugiaților este și o oportunitate pentru a ne determina să începem să ne gândim ce putem face la acest nivel. Voi începe cu câteva premise privitoare la politicile de imigrație și politicile refugiații pentru refugiați la nivel local și statal. Trebuie recunoscut că toate uh, câștigurile, toate zonele urbane de alminteri din Uniunea Europeană există tocmai datorită acestui proces de migrație. Apoi, integrarea trebuie înțeles că este un proces cu două sensuri. Toată lumea trebuie să se implice în cadrul acestui proces de integrare, nu e un proces unilateral. Trebuie de asemenea ținut seama de factorii contextuali, așa cum spuneau și antevorbitorii, care sunt foarte importanți pentru stabilirea diferitelor strategii, istoria, legislația națională, țesătura socială, urbană, sistemele politice și politicile urbane în materie de uh, integrare a refugiaților la diferite niveluri. Se pot face mai multe lucruri pentru integrarea acestora. Nu există o soluție unică. Putem discuta și pe, în continuare voi oferi câteva exemple de la nivel local. De asemenea, este important să ținem seama de faptul că trebuie înțelese politicile de integrare din punct de vedere global și holistic, nu în mod uh, Uh, obtuz, ci din perspectivă economică, faptul că acest uh, element va duce la creștere economică, dar trebuie privite aspectele și din punctul de vedere al securității. Toate se leagă, creștere economică, securitate, toate aceste lucruri. De asemenea, trebuie înțeles că vorbim despre oameni și oamenii au nevoile lor. Problema aceasta, refugiații nu sunt neutri, problema lor nu este o problemă neutră, ea are un impact asupra comunităților locale și regionale, trebuie Uh, oferită asistență uh, autorităților și uh, serviciilor de îngrijire a sănătății și așa mai departe. Trebuie văzut ce, ce putem face și unde. Cred că despre asta este vorba. Și apoi integrația, integrarea este o problemă, este un proces care are loc la nivelul orașelor, la nivel local. Deci trebuie implicate autoritățile de la acest nivel. Și în legătură cu acest lucru, am să vă prezint câteva elemente importante la care ne-am gândit noi. Competențele statului și respectiv competențele locale. Fluxurile de refugiați. Cine are dreptul să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene? Cum ai acces la procesul de uh, dobândire a cetățeniei? Toate aceste lucruri țin de stat. Apoi, de, la nivelul local, ne preocupăm mai mult de coeziunea socială, cum poate fi făcută o legătură corectă la nivelul integrării acestor persoane în cadrul atât de diverselor tesături sociale din orașele și regiunile noastre. Sunt elemente care merită atenția noastră și care se leagă între ele. Dacă statul intervine cu niște restricții de politici, acest lucru va avea un impact și asupra integrării, făcând-o mai ușoară sau mai dificilă la nivel local. Apoi, reunificarea familiei Politicile în materie pot de asemenea să aibă un impact major asupra vieții migranților noștri. Încă o problemă care este importantă este faptul că există o distinție între migranți și refugiați. Există o distinție de natură juridică. Statul are obligația de a proteja refugiații și de a nu-i returna în țările de origine, dar problema aceasta a integrării este destul de asemănătoare și într-un caz și în celălalt. Mă refer la integrarea pe termen lung. Apoi există din partea statului obligația juridică de, a le proteja, de a proteja pe refugiați și de a le oferi uh, adăpost. Dar același lucru nu este valabil și pentru migranți. Apoi mai există o distinție între nordul și sudul Europei. În nord sunt uh, uh programe pentru solicitanții de azil. În Suedia, de exemplu, și în țările respective, toată lumea trebuie să se ducă și să solicite azil, indiferent de țara de origine. În partea de sud a Europei se procedează invers. Există legis legislație în materie de uh, solicitarea azilului uh, extrem de restrictivă. Nu toată lumea are dreptul la așa ceva, deci trebuie ținut seama și de realități. Și migranții și refugiații sunt probleme foarte importante, dar în legislația Uniunii Europene se pune accentul în special pe programele privitoare la solicitanții de azil. Sunt foarte multe restricții la utilizarea fondurilor europene pentru integrarea migranților. De exemplu, la noi în Spania avem multe fonduri pentru uh, refugiați, dar foarte puține pentru migranți. Și avem puțini refugiați, dar foarte mulți migranți. Iată deci o contradicție. Și în fine, fluxurile de migranți legali și ilegali. Trebuie înțeles faptul că există migranți ilegali. Este o realitate din orașele în care, uh, din care venim. Oamenii ăștia există, trăiesc acolo, muncesc acolo și sta situația lor ilegală din prezent este situația lor legală de mâine. Noi lucrăm cu toată lumea, cu toți acești oameni și aplicăm toate politicile necesare, așa încât să îi uh, țintim pe toți acești oameni, indiferent de situația și de statutul lor juridic. Însă ce se va întâmpla în Europa când 20-30% dintre refugiați, dintre oamenii aceștia care vin în Germania și în alte țări, vor, își vor vedea cererile de azil respinse? Ce se va întâmpla când vor primi așadar un răspuns negativ? Vorbim de 300.000 de oameni. Ce fac ăștia? Se, duc, se duc înapoi în Siria? Nu. Vor deveni migranți ilegali, vor rămâne la noi, în orașele noastre și nu vor fi expulzați în niciun fel. Și acum aș dori să mă refer la faptul că ar trebui să existe un consens. Noi lucrăm cu primari liberali, progresiști, conservatori din nord, din sud și așa mai departe. Cumva, într-o formă sau alta, chiar dacă nu va fi ușor, toată lumea trebuie să ajungă la un consens pe tema aceasta atât de delicată. Și am să vă ofer câteva idei legate de felul în care aplicăm noi această idee a consensului la nivel local. Un raport de follow-up pe care îl puteți uh, accesa și dumneavoastră arată că este nevoie de lider și politic puternic. Primarii trebuie să facă să-și asume declarații politice în sensul de a prezenta o atitudine favorabilă integrării. Nu trebuie să se teamă de dezbaterea privitoare la această chestiune, pentru că e o problemă extrem de importantă pentru orașele noastre, așa încât să fim curajoși și să vorbim despre ea. Apoi trebuie să existe coordonare și cooperare administrativă între diferitele niveluri ale autorităților. Ultima criza a refugiaților a demonstrat acest lucru. Deseori, uh, s-a trimis, uh, s-a dat un telefon către o primărie din partea autorităților de stat dintr-o țară și s-a spus, vă rog frumos, primiți pe ăștia 500 de refugiați. Și primarii au reacționat. Deci asta este realitatea vieții de zi cu zi și trebuie ținut seama de ea. Apoi, trebuie să se lucreze la crearea unei culturi a ospitalității. Trebuie să existe o politică a ospitalității. Willkommen cultur este un cuvânt uh, german Iată, e foarte interesant acest lucru. Trebuie să le explicăm oamenilor acestora cum funcționează societățile, legile, tradițiile noastre. Trebuie ca oamenii aceștia să fie formați și pentru asta e nevoie de resurse. Trebuie ca ei să aibă acces la educație și la servicii de sănătate pentru a se evita excluziunea socială. Asta este cel mai, cea mai bună soluție. Deci trebuie să investim în coeziune socială. Trebuie favorizată diversitatea în cadrul personalului care lucrează în structurile uh, administrative ale primăriilor și apoi încă un lucru. Trebuie să punem accentul pe raționalizarea politicii de integrare în toate celelalte politici. Acum voi face câteva recomandări pentru uh, Uniunea Europeană în general. Mai întâi, finanțarea politicilor urbane și locale în materie de integrare, care ar trebui să fie obligatorie în toate statele membre. Nu trebuie ca Comisia să spună cum trebuie folosit fond, folosite fondurile, dar trebuie să oblige să existe astfel de fonduri. Apoi, trebuie să existe acces pentru primării la asistență de urgență la nivel european e, putem vorbi de faptul că e, durează prea mult pentru utilizarea fondurilor europene, ori să nu uităm că primările și orașele sunt în prima linie a furnizării serviciilor pentru aceste persoane. În ultimii cinci ani, de exemplu, orașul Barcelona și orice alt oraș din Spania n-a, n-a putut beneficia decât de niciun fond pentru integrare a migranților. Asta este o, o, o realitate. De asemenea, trebuie să se direcționeze accesul uh, uh, primăriilor la AMIF, la Fondul European pentru Migrație, Azil și Integrare. Trebuie să punem accentul pe integrare în cadrul agendei europene pentru migrație și trebuie ținut seama de faptul că integrarea este în centrul viitoarei Europe. Apoi vom vedea cum va funcționa fondul FEDER și acțiunea inovatoare la nivel urban și trebuie la nivel politic să se recunoască realitatea existenței acestor migranți ilegali. Noi lucrăm deja cu ei, oamenii ăștia există, sunt uh, în orașele noastre, trebuie recunoscută deci această realitate. Și în fine, transparență și răspundere pentru utilizarea fondurilor europene statele membre trebuie să răspundă la orice întrebare pusă din acest punct de vedere. Nu știu ce se va, ce s-a întâmplat în ultimii ani în Spania, în ultimii cinci ani în Spania, dar înainte de asta, toate statele membre și-au folosit fondurile în acest domeniu, dar întrebarea este unde au ajuns fondurile respective, la ce state, dacă au existat state care nu le-au folosit integral, ce s-a întâmplat în aceste cazuri? Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Și, în fine, voi încheia dând uh, un exemplu din țara mea, exemplul Barcelonei. Noi lucrăm în baza unui model intercultural, un, pro, un model pe care l-am propus pentru asimilare și interculturalitate. Și avem și exemple uh, locale de succes în materie de politici locale. Încă o dată, lucrăm cu toată lumea care vine în orașul nostru, evitând segregarea. Asta înseamnă că lucrăm și cu migranții ilegali. Cu cât vom facilita integrarea tuturor, cu atât mai bine pentru toată lumea. Există registre locale care lucrează, funcționează foarte bine, așa numitele padron, care funcționează foarte bine în toate orașele noastre din Spania. Apoi, în ce privește reîntregirea familiilor există un uh, ghișeu unic pentru toate fluxurile de migranți în acest sens. Avem 50 de oameni care lucrează acolo și nu primim nici în acest serviciu și nu avem niciun fel de finanțare în acest sens și oamenii ăștia 50 s-au ocupat de vreo 12.000 de migranți anul trecut numai. Apoi să nu uităm de societatea civilă care ne ajută enorm în procesul de integrare și cu care trebuie să colaborăm. De asemenea, trebuie să influențăm atitudinile și mentalitatea oamenilor în materie de migrație și apoi conflict și mediere. După cum știți, Barcelona a fost foarte afectată de criza economică, aveam avut politici de austeritate, un buget limitat. În orașele noastre am trecut de la un șomaj de 7% în două, peste 22% în numai câțiva ani, deci într-un timp foarte scurt. Și care considerați dumneavoastră, care credeți dumneavoastră că a fost poziția municipalităților noastre în materie de migrație. În studiul pe care l-am efectuat am întrebat ce părere aveți de migrație, îți pare că e o problemă sau că e ceva normal? Și iată ce am constatat. Percepția ca o problemă a migrației a scăzut în timpul crizei. Nu știu dacă Barcelona nu s-a confruntat cu criza, ba da, s-a confruntat. Deci, iată, cel puțin noi putem spune că nu migranții au fost arătați cu degetul și învinovățiți pentru criza economică în țara noastră, așa cum s-a întâmplat poate în alte orașe ale Europei. Cred că e un rezultat interesant al studiului nostru. Vă mulțumesc! Thank you for this interesting presentation. I, I try... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am încercat să vă întrerup, dar uh, n-am rezistat, am vrut să ascultăm ce ați avut de spus până la sfârșit. Și acum am să-i dau cuvântul domnului Landa Bazo, care este acum director interimar pentru creștere pe bază de incluziune, dezvoltare urbană și teritorială Europa de Nord la Comisia Europeană. Sunt de asemenea multe comentarii și întrebări cu privire la Comisie. Mulți antevorbitori s-au referit la Comisia Europeană și uh, cei din panel și cei care au intervenit din cadrul Comisiei. Domnia, domnia, domnul Andabazo ne va oferi punctul de vedere al DG Regio în acest domeniu. Vă aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc mulțumesc uh, pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul la această audiere deosebit de interesantă. Am ascultat uh, o mulțime de întrebări adresate comisiei. Vă mulțumim că ne-ați dat uh, puțin timp la dispoziție pentru a ne gândi cum să răspundem și, prin urmare, ne-ați ne-ați programat la finele acestei audieri. Dar să începem cu începutul. Ce este și de ce este necesară această agendă urbană? Este un instrument, un instrument care ne va ajuta să creăm politici urbane funcționale la nivel local. Noi ne gândim la politici cât se poate de clare, care să vizeze incluziunea socială, dezvoltarea economică și uh, creșterea prin inovare. Ne gândim în special la uh, dimensiunea digitală aici. Există un cadru legal pentru juridic pentru politicile urbane? Politica urbană nu este stipulată în tratat, sau ca și concept. Dar tratatul conține conceptul de coeziune teritoria, teritorială. Ori acest uh, concept, uh, bineînțeles, are o legătură directă cu uh, mediul urban și dezvoltarea urbană. Și folosim acest, această posibilitate pe care ne oferă tratatul. De ce avem nevoie de astfel de politică? Ei bine, noi considerăm că uh, orașele dovedesc dacă politicile noastre sunt funcționale sau nu. Orașele sunt uh, acele zone aglomerații în care cetățenii văd uh, și simt pe propria lor piele politicile uh, Europa, uh, europene. Și tocmai de aceea considerăm că trebuie să colaborăm uh, cu dumneavoastră, cu orașele, dar și cu statele membre pentru a dezvolta această agendă urbană. Noi ne dorim ca uh, orașele să fie incluse în discuțiile de bază și în evaluarea rezultatelor uh, tuturor politicilor urbane. Uh, dacă citiți programul de lucru al Comisiei pe 2015, veți vedea că în negru pe alb spunem că se poate declar că noi, cei din Comisia Europeană, ne dorim un mai bun parteneriat cu orașele pentru a ne asigura că politicile Comisiei Europene sunt mai eficiente, pentru a ne asigura că impactul la fața locului este uh, sporit, este potențat. Ei bine, această formulare este reluată și în uh, programul de lucru pe anul acesta al Comisiei. Mulți uh, dintre cei care au uh, intervenit astăzi uh, vorbeau despre procentul populației europene care locuiește în mediul urban. S-a vorbit deja despre creșterea economică generată de mediul urban. Dar, în același timp, am ajuns la concluzia că politicile europene pot contribui la dezvoltarea pe viitor a orașelor europene. De ce orașelor? Pentru că orașele sunt uh, nuclee care pot genera creștere economică și inovare pentru regiunile pe care le domină. De aceea ne axăm pe această, această problematică a orașelor. Acum, uh, să, să trecem la obiectivele uh, urmărite de către noi. Ei bine, în contextul agendei urbane, pentru obținerea obiectivelor am stabilit uh, parteneriate pentru atingerea acelor 12 planuri sau acelor obiective, 12 obiective stabilite. Avem uh, o serie de planuri de acțiune pentru diferitele temele selectate ca fiind esențiale. Aceasta este până la urmă esența agendei urbane europene, așa cum uh, a fost ea discutată de către actori. Uh, la toate mesele rotunde care au generat planurile de acțiune s-a ținut uh, Uh, cont de diferitele poziții. Și uh, cândva în luna mai uh, vom încerca să vedem care este rezultatul discuțiilor. s a spus pe drept cuvânt că Comisia trebuie să monitorizeze rezultatele discuțiilor, trebuie să monitorizeze efectele politicilor puse în aplicare și să includă aceste efecte în următorul cadru financiar multianual. Da, aveți dreptate, trebuie să facem asta. Trebuie să ne referim și la guvernanță în acest context. Din punctul nostru de vedere, guvernanța este esențială pentru o politică urbană eficientă. Mulți au vorbit deja despre guvernanța orizontală sau verticală. Verticală, orizontală, adică mai mulți actori care Uh, elimină granițele interinstituționale. Vertical înseamnă guvernanță multiniveluri. O bună guvernanță urbană nu poate funcționa decât în contextul unei guvernanțe regionale de bună cal- calitate, pentru că mediul urban este clar uh, legat de cel regional. Acum trecem la pol- uh, contextul politic. Ei, pe lângă toate lucrurile pe care le vedeți aici, sperăm din suflet că acest context politic va fi în curând un cadru politic de bună calitate. Uh, lucrăm pentru obținerea acestui cadru uh, care va fi uh, reprezentat de pactul de la Amsterdam. Lucrăm cu președinția Consiliului pentru crearea unui cadru eficient care să ofere cât mai multe beneficii tuturor celor implicați. Dar pentru asta avem nevoie de sprijin. Avem nevoie de sprijinul Parlamentului European, cred că putem uh, deja conta pe el și de asemenea avem nevoie de sprijinul uh, Comitetului Regiunilor. Și cred că Comisia Coter uh, este decisă să ne ofere sprijinul acesta. Până în momentul de față, v-am spus deja, interesul Comisiei este unul sporit. S-au creat un uh, grup de proiect uh, care se uh, își apleacă atenția asupra discuțiilor pe marginea probleme, problematicilor urbane și avem de asemenea o serie de funcționari care se axează doar pe politicile urbane. Deci, V-am spus deja, uh, prioritățile comisiei sau printre prioritățile uh, comisiei se numără și dezvoltarea urbană. Uh, și între aceste priorități ale Comisiei sunt incluse și cele 12 ambiții ale agendei urbane. Dar aceste 12 ambiții nu sunt bătute în piatră, pot fi modificate și suntem dispuși să, o, să trecem la modificarea lor cu ajutorul, bineînțeles, a actorilor care trebuie să se implice. Ce s-a făcut deja? V-am uh, spus deja că există o serie de parteneriate, uh, patru proiecte de parten- uh, pilot de parteneriat au fost deja demarate, aceste proiecte vizează diferite teme. Ultima temă uh, asupra căreia ne, sau pe care ne concentrăm este cea a migranților. Avem de asemenea o serie de eforturi în sensul uh, evaluării teritoriale a impactului. Avem uh, o serie de studii pe care le-am demarat pentru a încerca să vedem care sunt uh, efectele politicilor noastre. Vrem să creăm o platformă de date urbană. Dacă e să avem politici solide, atunci ele trebuie să se bazeze pe date solide, ei bine, încercăm să le colectăm. De asemenea, cartografiem inițiativele urbane europene, acestea <laughs> sunt numeroase, trebuie să găsim cu complementarități, trebuie să găsim sinergii, trebuie să exploatăm cât mai bine fondurile pe care le avem la dispoziție. Și în acest sens creăm și un ghișeu unic uh, un ghișeu unic care trebuie să-i ajute pe interesați să afle ce se întâmplă. Sperăm ca până la finele anului acest ghișeu uh, să înceapă să se creioneze. După aceea mai avem și acțiunile inovative, inovatoare în uh, domeniul uh, urban. E vorba despre 80 de milioane, o finanțare de 80 de milioane pentru patru teme cheie care sunt uh, conectate cu cele 12 din agenda urbană. Uh, vă dau uh, exemplu refugiaților și solicitanților de azil. acestea reprezintă una dintre temele cheie care pot fi finanțate până la urmă prin sau în funcție de dimensiunea orașelor. Avem o primă sau depunem pentru prima dată eforturi în direcția aceasta, încercăm pur și simplu să vedem ce funcționează și cum sunt uh, utilizate instrumentele. Fondurile structurale europene pentru orașe. Acum, s-au spus multe despre ce se întâmplă, despre ce a făcut uh, Comisia în, ultimul, în ultima perioadă. Ei, uh, eu cred că am parcurs cale lungă. În 94, 118 orașe, 90 de milioane, acum avem 15 miliarde care sunt oferite orașelor și am creat noi uh, instrumente politice. Unii ar spune că sunt cam complicate. Uh, CLLD-urile sau uh, IT-urile, etc. Dar, până la urmă, iată, pentru prima dată avem in, instrumente și finanțe care permit uh, Uh, orașelor uh, să folosească o sumă de 15 miliarde pentru diferitele proiecte uh, pe care le au în vedere. După aceea, acestor fonduri li se adaugă și fondurile de la Fondul Social European și mai există și Urb Act, care este folosit pentru uh, diseminarea informațiilor cu privire la politicile urbane. După aceea mai avem și acțiunile inovatoare, avem uh, Interreg și uh, alte instrumente sau surse de finanțare. Iată, doamnă președinte, pe scurt, cam așa arată agenda urbană europeană. Bineînțeles, Comisia face mult mai mult decât am spus eu astăzi, dar iată, vedeți clar angajamentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc mult! A fost uh, ultima prezentare. Acum putem trece la dezbatere. Domnul Cataine are cuvântul. Mulțumesc, doamnă Mihailova. Patru solicitări uh, de luarea cuvântului. Mai întâi raportorul nostru, domnul Fercherc. Mulțumesc foarte mult că îmi dați uh, ocazia de a discuta despre o agenda urbană chiar despre politica urbană. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Olbrecht de la Parlamentul European. Și anume, e important ca uh, Uh, arile, spațiile urbane să fie implicate în luarea deciziilor la nivel european, pentru că zonele urbane sunt până la urmă cele în care se creează locuri de muncă și creștere economică. Și uh, iată, e momentul să vorbim despre acest uh, parteneriat. Din păcate, uh, timp de 20 de ani, multe lucruri nu s-au făcut, dar iată, facem pași înainte. Uh, prezentarea reprezentantului Comisiei este promițătoare, este clară, dar trebuie să facem mai mult. Dacă e să avem parte de o implicare sporită la nivel european, dar de asemenea trebuie să facem mai mult pentru a pune în aplicare uh, proiecte pentru că acestea sunt cele care generează până la urmă creștere economică la nivel european. Uh, poate că n-ar fi bine să vorbim uh, despre politică urbană și despre uh, politică de coeziune. Uh, se vorbea de asemenea și despre diferența care ar putea sau, sau războiul care s-ar putea genera între politica regională și cea urbană. Eu nu sunt neapărat uh, de acord cu acest război. În orice caz, uh, sunt de părere că politica regională ar putea să includă mai bine politica urbană și politica urbană ar putea să apară mai, uh, într-o manieră mai pregnantă în contextul politicii regionale. Eu asta mi-aș dori să, să obținem. Sper să avem uh, parte de instrumente structurate la nivel european, de finanțare structurată la nivel european pentru a ajuta orașele. Agenda rural, urbană nu uh, se opune dezvoltării uh, rurale, nu se opune dezvoltării regionale nici pe departe. Și agenda urbană, de asemenea, nu ne arată cum anume uh, Uniunea Europeană gestionează orașele europene. Nu, Uniunea Europeană nu își asume această responsabilitate nici pe departe. După aceea, în a doua uh, prezentare, mi se pare, uh, s-au uh, prezentat tot felul de diagrame cu ce se întâmplă în orașele cu mai puțin de 300 de mii de locuitori, uh, etc. Dați-mi voie să vă spun că 68% din populația europeană locuiește în zonele urbane și jumătate dintre acești 68, uh, de, aceste 68 de procente locuiesc în orașe mai mici de 100 de mii de locuitori. Deci dacă vorbim despre orașe europene, nu vorbim doar despre mega-orașe sau orașe de mari dimensiuni, ci vorbim și despre orașele de dimensiuni eh, medii sau chiar mici. Și acestea trebuie să aibă parte de un cadru de, de um, reglementare cât mai uh, Uh, armonizat cu putință. Dar, bineînțeles, acest cadru armonizat nu poate să nege diversitatea existentă între diferitele orașele, euroș, orașe europene. E nevoie de acțiune acum. De ce spun asta? Pentru că în 2050 doar 7% din uh, populația mondială va fi în uh, Europa. Deci, dacă e ca acești 7% din, dintre oameni să trăiască în condiții bune, trebuie să acționăm acum. Mulțumim. Urmează domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc, stimați președinți. Să nu, ne, să nu ne uităm că să nu uităm că aceasta este o mare oportunitate pentru cele două instituții care s-au reunit astăzi. Să ne amintim de ce lucrăm împreună și de deci ce am lucrat împreună de la bun început, uh, în momentul în care a început să se creioneze ideea de pact de la Amsterdam? Ei bine, lucrăm împreună pentru că, după cum s-a spus, deja de 20 de ani încoace, multe s-au încercat a fi făcute, dar uh, prea puțin, uh, puține s-au transformat sau prea puține dintre politici au dat rezultate. În, ul- în ultimii 20 uh, de ani s-a vorbit mai degrabă despre regiunile europene, dar prea puțin despre orașele europene. Și acum, iată, deschidem ușa către orașele europene. Și asta este foarte important. Domnul Andabaso spunea că uh, în tratate se vorbește despre coeziunea teritorială, punct. Dar acest concept ne oferă posibilitatea de a ne referi și la uh, orașele europene și folosim această oportunitate. Eu cred că politica regională va fi din ce sau va fi expusă unor presiuni din ce în ce mai mari în următoarea uh, perioadă. Uh, prin urmare, orașele, dacă își uh, joacă bine rolul în acest dialog, s-ar putea să devină chiar mai importante decât regiunile pe plan uh, european. E greu de recunoscut, dar până la urmă asta este evoluția. Asta se ascunde în spatele pactului de la Amsterdam. Și iată, ajung la întrebarea mea. Guvernanța multiniveluri de la, uh, din orașe trebuie uh, cuplată cumva cu guvernanța multiniveluri la nivel regional. Și cred că am reușit să facem această legătură pentru a permite tuturor celor implicați să acceseze fondurile europene disponibile. Și pactul acesta asigură accesul orașelor la finanțare. Am tot discutat despre politica regională în ultima perioadă. S-a, s-a vorbit despre uh, crearea unor sisteme integrate inteligente la nivel regional. În același timp s-au dezvoltat uh, uh orașele inteligente Uh, dar uh, ideile acestea erau dezvoltate și promovate de diferite uh, departamente ale Comisiei Europene. Ei, acum ele trebuie să fie cumva adunate în același loc și trebuie să vedem cum putem să obținem această lipire, aglutinare. Ei, acum vreau să aflu din partea Consiliului dacă își dorește uh, să includă direct pact. Asta ar însemna că pactul nu va fi un acord la nivel uh, de Consiliu, așa cum se tot întâmpla în trecut, uh, ci uh, vreau să aflu dacă acest pact se va moderniza și va include parteneri din domeniul sau din orașele mari, mici, din diferite domenii care țin de planificarea urbană sau nu. Pentru că, până la urmă, noi ne-am dorit pactul tocmai din pricina aceasta, pentru a da posibilitatea actorilor de la fața locului să fie implicați. Deci vreau să întreb, în, întreb Consiliul dacă pactul arată așa cum ne-am obișnuit să arate diferitele acorduri și pacte, pacturi, sau, din potrivă, pactul de la Amsterdam se dorește a fi ceva modern. Europa se schimbă, și acum e clar că metodele noastre trebuie să se schimbe la rândul lor. Deci oare pactul de la Amsterdam va fi într-adevăr un fel de partajare a responsabilităților sau nu? Deci întreb Consiliul ce uh, își dorește din prin acest pact. Pactul este o uh, o grămadă de documente semnate, de declarații, etc. Sau, uh, sau va fi mai mult decât atât. Cam atât. Atât mă opresc. În orice caz, uh, e interesant de văzut cât de, sau de, de stabilit încă de pe acum, cât de mulțumiți vom fi de rezultatele din mai sau nu. Da, președinte, interesantă întrebarea dumneavoastră. Deci vreți niște, niște decizii sau niște informații anticipate. Uh, Acum urmează din numele uh, Comisiei uh, Regiunilor, doamna Danger Loper. Ja, um, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, mă înțeleg uh, prea bine frustrarea legată de politica urbană din ultimii 20 de ani. S-a spus din nou și din nou ce ar trebui să fie făcut, care sunt ambițiile, dar până la urmă puține au, ambiții au fost transformate în realitate. Dar să nu uităm că am reușit totuși să obținem ceva, și anume un consens asupra mai multor puncte. Spre exemplu, sau greutatea orașelor în dezvoltarea Europei pe ană am reușit să ajungem la un consens în ceea ce privește principiile comune care ne-ar putea ajuta și de asemenea avem un consens în ceea ce privește că uh, orașele nu sunt doar orașe mari, ci prin orașe înțelegem orașele de toate dimensiunile. Și pornind de la aceasta, iată, în momentul de față ne aflăm în uh, situația în care pactul de la Amsterdam va, se va transforma într-o uh, într-un pas de punere în aplicare a unei politici urbane pe care ar trebui să o monitorizăm și noi. Dar cum să o monitorizăm? Asigurându-ne că această politică merge mână în mână cu mai bună reglementare, mai bună finanțare și mai bună coordonare. Trebuie să ne asigurăm că pactul de la Amsterdam nu va duce la noi acte legislative, ci la punerea în aplicare a celor deja existente. Dacă vorbim despre mai bună coordonare, atunci, bineînțeles, ne gândim la coordonare mai bună la toate nivelurile la nivel local, regional, național, dar și european. Asta, de fapt, se spune în uh, proiectul de pact pe care l-am citit. Dar poate că ar trebui să mergem mai departe. Uh, de ce? Pentru că, uh, din punctul meu de vedere, coordonarea la nivel european nu poate funcționa atâta timp cât diferite direct, directorate generale ar trebui să coopereze între ele. Noi cred că ar trebui să ne asigurăm că se stabilește clar, se desemnează clar un coordonator politic pentru genul acesta de politici. Și un vicepreședinte al Uniunii Europene, al Comisiei Europene, n-ar fi uh, sau ar fi cea mai uh, indicată persoană pentru această funcție de coordonator, pentru că uh, dacă lucrurile s-ar întâmpla așa, atunci ne-am putea asigura de la bun început că politica urbană se reflectă în toate ambițiile Comisiei pe viitor. Uh, spuneam deja că, până la urmă, pactul de la Amsterdam ar trebui să fie văzut ca fiind un instrument care ar trebui să ducă la buna punere în aplicare a politicilor urbane. Da, un instrument care ar trebui să fie însă unul obligatoriu. E important caracterul acesta obligatoriu, pentru că ar fi păcat ca după trei ani de zile să ne întrebăm ce se întâmplă, e, nimic. Uh, Trebuie să se întâmple neapărat ceva și asta este, trebuie să fie obligatoriu. Bineînțeles, uh, tot ceea ce se întâmplă trebuie să fie transparent și în ceea ce privește implicarea diferitelor uh, niveluri, diferitelor autorități uh, urbane și, bineînțeles, trebuie să mai există și o garantare a participării tuturor celor interesați. Și acum ajung la un punct uh, important pentru mine, dar care deja a fost pus în, în discuție. Nu mai avem timp acum să spunem că bine, haideți să așteptăm trei ani de zile, să încercăm să punem în aplicare, după aceea să monitorizăm, să supraveghem, să analizăm. Nu. Pentru transparență, cred că e necesară o raportare periodică, o monitorizare periodică, nu doar în fața Comisiei sau de către Comisie, ci și Parlamentul European ar trebui și Comitetul Regiunilor ar trebui să fie implicate în această monitorizare. De asemenea, această uh, monitorizare periodică ne-ar putea ajuta să ne pregătim pentru următorul, mai bine, pentru următorul cadru financiar multianual. La jumătatea perioadei n-ar fi rău, spre exemplu, să creăm o carte albă pentru a asigura, asigura că reformele uh, Uh, necesare sunt într-adevăr bine formulate și vor fi puse în aplicare. Aceasta este ideea mea pe care mi-o apăr în Comitetul Regiunilor. Sper că mă veți sprijini. Mulțumesc! Mulțumim acum dintre ceilalți membri, domnul Ripalu. Eh, thank you for giving me... Mulțumesc că am dat cuvântul. <clears throat> Mai întâi mă gândeam că multă lume s-a referit la acest aspect în primul rând, cred că e foarte important <clears throat> dacă ne dorim o abordare holistă, e foarte important să auzim despre reuniunea intercabinet și cum discutăm politicile urbane. Urban în sine este legată de zona din interior. Politica va avea succes dacă lucrează împreună cu restul teritoriului. Am auzit povești de succes despre milioane și milioane de euro, cum ar fi cu Muzeul Guggenheim, dar nu vorbim de milioanele utilizate în sistemul de transport pentru a conecta diverse orașe din jurul orașului Bilbao, unde e Muzeul Guggenheim. Politica regiunii oraș nu e aceeași cu politica regională <clears throat> și e ceva care se extinde odată cu sistemul de transport, cu diverse orașe care se leagă între ele și asta e foarte important. Și apoi, desigur, e foarte important să vedem cum lucrăm împreună, cum conlucrează orașele pentru a intensifica cooperarea și procesul de cooperare dintre orașe în care se implică și departamentele de cercetare, universitățile, <clears throat> și nu ulterior să se uite, să examineze ce s-a întâmplat, și să participe direct la proces, să lucreze cu această știință transfrontalieră. Dacă reușim să facem asta, să eliminăm uh, așa numitele silozuri, să lucrăm la toate nivelurile, de la cel european la cel național și apoi la cel local, atunci uh, vom fi mulțumiți uh, de pactul de la Amsterdam. Mulțumesc! Mai avem o solicitare, doamna Vanelli. Grazie. Mulțumesc, doamnă și domnule președinte, pentru această dezbatere extrem de utilă și să sperăm și foarte la obiect. Pornesc de la o experiență din țara mea, din Italia, în care există un program unic între cele 28 de state membre, un program dedicat uh, aspectelor urbane, care se bucură de jumătate din uh, fondurile pentru integrare, prin care încercăm să acoperim 13 dintre cele mai importante orașe din Italia. Pornesc de la convingerea că această agendă ar trebui să aibă o semnificație limpede la nivelul statelor membre, să existe o competență clară la nivel urban și la Comisia Europeană, și la nivelul statelor membre să se pună în aplicare o inovare în materie de programare, prin programe inovatoare naționale dedicate spațiului urban. Eu cred că merită să experimentăm o astfel de abordare în cadrul uh, dezbaterii în curs și din punctul meu de vedere ar trebui să avem mult mai multe posibilități pentru a identifica în amonte obstacolele cu care ne uh, confruntăm, așa încât să vorbim nu doar de o agendă, ci în cât mai mare măsură cu putință de o politică și cred că în curând Comisia va trebui să susțină politicile regionale cu politici locale din ce în ce mai mult, pentru că Europa s-a schimbat și s-a schimbat radical. De aceea cred că e nevoie de indicatori financiari clar, de distribuției, de distribuirea unor fonduri puternice, importante la nivel local, trebuie să existe posibilitatea Comisiei de a monitoriza ce se întâmplă din acest punct de vedere la nivelul statelor membre, precum și modificările atât la nivelul uh, guvernanței, cât și la nivelul uh, rezultatelor obținute. Mă bucură uh, alegerile pe care le-ați făcut, pentru că prioritatea acordată sărăciei și migrației îmi arată din ce în ce mai mult că Ceea ce s-a spus aici este menit să inspire autoritățile locale în sensul dezvoltării durabile, al creșterii, precum și a dezvoltării cunoștințelor digitale. Cred însă că acestea sunt alegerile fundamentale pe care Europa va trebui să și le asume. Și o ultimă observație Cred că trebuie să avem îndrăzneala ca în centrul acestei viziuni abstracte și generale să plasăm 4-5 elemente concrete și chiar experimentale, inovări. Cum putem face aceste alegeri? Cum se cooperează uh, între statele membre și țările de origine ale imigranților? Cum se întâmplă anumite lucruri în așa fel încât la nivel local uneori uh, se iau măsuri mult mai rapid decât uh, la alte niveluri. Deci trebuie să pornim de la elemente concrete, de la uh, elemente inovatoare și să pornim de la mai bune practici pentru, a, pentru ca această agendă să beneficieze cu adevărat de plus valoare și să se transforme în politici concrete care să ducă la o schimbare autentică a chipului Europei pe care ne dorim cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Folosesc uh, posibilitatea că avem reprezentanți din partea Consiliului cărora li s-a adresat o întrebare și, de fapt, președinției olandeze. <clears throat> Domnul Van der Gott, aveți cuvântul pentru un răspuns foarte succint, vă rugăm. Asta e partea cea mai dificilă a <clears throat> sarcinii, să fii cât mai succint. Intervenție fără microfon. Okay. Perhaps I, I should sit. It works now? Marvelous. This was my... Da, a trecut primul minut, glumește vorbitorul. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei manifestări comune a celor două comisii, Regiu și Coter. E extrem de interesant și de important și e la momentul potrivit. Am observat, dacă nu mă înșel, că în această încăpere există speranță nu doar din partea membrilor Coter și Regii, ci și din partea vorbitorilor. Domnul Parkinson, care a spus că pactul de la Amsterdam se referă la cuvinte, la vorbe și poate conține prea multe vorbe, dar se referă la mai mult decât la simple vorbe. E vorba de implicarea orașelor și a statelor membre să contribuie la agenda Juncker și noi, ca președinție, considerăm că pentru realizarea acestui lucru la nivel de comisie nevoie de cooperare activă între orașe și regiuni. Îi suntem recunoscători doamnei Westphal ca raportoare pe această temă, autoarea acestui raport foarte frumos legat de dimensiunea urbană a politicilor europene. Nu e vorba doar de politici de coeziune, E vorba de dimensiunea urbană a politicilor europene. <clears throat> Dacă uităm de silozuri și putem contribui la agenda Juncker și la șapte din cele zece priorități, cum a spus domnul Basu. ce am observat e un anumit de dinamism care se manifestă deja. Când s-a început cu parteneriatele urbane, s-a discutat despre acțiuni urbane novatoare care sunt facilitate de comisie și DigiRegio. DigiRegio joacă acum un rol foarte activ în interiorul comisiei, <clears throat> care se duce la șumitele silozuri și le spune că e nevoie de o altă abordare integrată. Doar astfel, orașele, regiuni și țările membre pot să contribuie la agenda europeană a domnului Juncker. Deci există deja o anumită inovație în derulare. Și ce încearcă să realizeze președinția, într-un fel, este o consolidare în această privință <clears throat> la conferința ministerială de la Amsterdam. Și suntem încrezători că statele membre sunt dispuse să fie partenere în acest proces, pentru că e un proces la mai multe niveluri, nu doar pus în mișcare de comisie sau de consiliu. Această guvernanță la multe niveluri și cooperarea orașelor dumneavoastră și a regiunilor. Și suntem încrezători că statele membre <clears throat> vor avea un rol pozitiv și vor fi mulțumite la sfârșit de mai. Și dacă se întâmplă așa, suntem încrezători că dacă se va întâmpla așa, vrem să facem ca lucrurile acestea să ajungă și la Consiliul de Afaceri Generale în concluziile Consiliului de pe 1 iunie. Se există un fel de declarație din partea Consiliului cum că aceasta e noua abordare. De ce e atât de mare necesitate? Domnul Landebaso a spus deja că la comisie sunt 20 de director general care lucrează într-un fel sau altul cu orașele unor fără să se cunoască între ei, fără să știe ce se întâmplă. Bine, lucrurile se îmbunătățesc, dar s-a întâmplat ca unii nici măcar nu se știe ce se întâmplă în toate sectoarele și silozurile comisii. În șapte din acele direcții generale există unități urbane. Și lucrul bun este că domnul Landebasu, echipa lui, lucrează pentru a-i aduce pe toți la un loc și cu implicarea domnului Timmermans în începe privește mai bună legiferare, pentru că de asta e nevoie. O mai bună legiferare în cele din urmă pentru a consolida ce ne dorim uh, să realizăm. Cam asta vreau să vă spun și sper că nu m-am lungit cu vorba. Președinte, mulțumesc, ați fost suficient de succint și ați prezentat multe informații. <clears throat> Să vedem acum ce de sus, doamna Catainu. Permiteți-mi doar să-i mai întreb pe invitați dacă au ceva de adăugat, niște ultime observații înainte de concluziile reuniunii noastre. Dintre oratori, dacă au răspunsuri sau observații. Da? Da. Am dorit să fiu provocator și nu negativ și sper că a fost rezultatul bun. Documentul pe care îl examinăm acum este unul dintre cele mai bune pe care le-am văzut în ultimii ani. Extrem de important să fie transpus în realitate și asta vreau să spun. Deci merg nu cu un mesaj de pesimism, ci din potrivă cu unul de speranță. Mulțumim, doamna Hamza. Vreau să spun că recent am încheiat sau am finat, încheiat o evaluare expost a unui proiect integrat la fondurile structurale din perioada anterioară și mi-a plăcut conceptul dumneavoastră că ar trebui să învățăm din ce am aflat din evaluări, pentru că nimeni de fapt nu prea le citește, dar au ceva de spus despre modul în care Comisia Europeană la acel nivel intermediar poate să influențeze sau nu această acțiuni de jos în sus. Just briefly. Pe scurt, aș spune că agenda urbană e extrem de binevenită ca reprezentant al unui oraș care lucrează pe teren într-un oraș, noi s-a spus că e nevoie de un nou uh, realism. Uniunea Europeană se schimbă și parteneriatele trebuie să se adapteze la noua realitate, mai ales văzând care sunt orașele și problemele orașelor. E nevoie de acțiuni. Mulțumesc. președinte, vă mulțumesc tuturor, tuturor oratorilor și membrilor celor două comisii și comitete, domnule Cataniu, aveți cuvântul pentru ultimele observații sau concluzii. Mulțumesc, doamna Mihailova, foarte pe scurt. Niște ultime observații în încheiere. Aș vrea mai întâi să le mulțumesc tuturor oratorilor pentru prezentările foarte interesante, unele foarte provocatoare, membrilor Comisiei Regii și a Comisiei Cotăr pentru participarea extrem de activă la reuniunea noastră de astăzi. Vreau să subliniez doar trei puncte foarte importante. Mai întâi, o agenda urbană a Uniunii Europene, după părerea mea, trebuie să <clears throat> se adreseze tuturor zonelor urbane ale Uniunii Europene. Sunt întru totul de acord cu domnul Ferkerk în legătură cu acest aspect concret. Europa diferă de alte continente <clears throat> și intervenția domnului Herman ne-a arătat cât de adevărat este, pentru că suntem plini de zone urbane mici și nu avem foarte multe orașe, mega orașe dar avem multe orașe de dimensiuni medii și mici. Deci e nevoie ca această abordare urbană să se adapteze acestei dimensiuni urbane din Europa și să corespundă situației specifice din Europa. O a doua observație, e nevoie de o agenda urbană și o politică urbană de jos în sus în care se implice orașele mici, orașele mai mari, autoritățile regionale în pregătirea acestor politici. Și experiența noastră concretă <clears throat> de obicei e una de cooperare între diverse autorități locale și niveluri de autorități locale. Regiunile și orașele de obicei conlucrează și nu luptă unele cu altele. Și o ultimă observație în încheiere sunt întotdeauna de acord cu domnul Olbricht. Avem nevoie de o politică sau de politici europene în materie de urbanitate și nu doar de o agenda urbană europeană. Agenda și pactul de la Amsterdam, chestiunea sau obiectivul concret urmărit de reuniunea noastră de astăzi, trebuie să meargă în această direcție de a avea mai bune politici europene urbane. E nevoie de un bun parc de la Amsterdam și sper că vom fi în măsură să participăm, să ne aducem contribuția la un mai bun parc de la Amsterdam. Am citit o primă variantă de text. E deja un punct de pornire foarte bun, dar e încă timp să îmbunătățim pentru a doua variantă a textului și, în mod clar, avem nevoie de mai bune politici urbane instrumente concrete pentru primari, pentru politicieni locali, reprezentanții regiunilor, autorităților locale să îmbunătățească și mai bine politicile urbane europene, să creeze condiții mai bune de viață în orașele și zonele urbane de acolo. Ultimul nostru obiectiv și aceasta e metoda și calea potrivită pentru a avea rezultate mai bune. Și vă mulțumesc, domnule Mihailova, și sper că vom mai avea și pe viitor alte ocazii să facem schimb de păreri și idei în legătură cu această chestiune importantă. Președinta, mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi și mie câteva concluzii. Stimați membri ai Comisiei eh, Regio, și stimați colegi de la Comitetul Regiunilor, doamnelor și domnilor, aș vrea să le mulțumesc tuturor oratorilor, tuturor invitațiilor pentru prezentații, pentru prezentări, eh, membrilor pentru participarea la discuții. Știm cu toții că astăzi Europa <clears throat> suferă transformări teritoriale și se confruntă cu provocări de mediu, social, economice, fără precedent. După cum am auzit, orașele, zonele urbane funcționale sunt laboratoare vii pentru inovație și vor da <clears throat> creștere inteligentă, durabilă. Factorii de decizie politică au o mare responsabilitate să stabilească agenda urbană, să o pună în mișcare. Trebuie să ne reunim eforturile să adoptăm măsuri concrete, practice, pentru a la înălțimea provocărilor din zonele urbane din Europa. De aproape două decenii vorbim despre nevoia de a crea o dimensiune urbană europeană a politicilor noastre și <clears throat> am uh, avut diverse declarații, procese de politică și alte elemente, dar ar trebui să se încheie momentul discuțiilor, să se treacă la acțiune, parteneriatul să devină real, proiectele să devină concretă și să se treacă la acțiune. Cred într-o abordare cât mai ambițioasă care să transforme obiectivele agendei UE 2020 în realitate în orașele europene atât de diverse. O abordare care să încurajeze noua metode de lucru la toate nivelurile de guvernare și reuniunea de astăzi e un exemplu foarte bun în ce privește noile metode și abordări. În fine, permiteți-mi să subliniez câteva aspecte. Mai întâi, pentru că orașele vor fi forța motrice a acestei politici, noi considerăm că dimensiunea teritorială a politicii de coeziune trebuie să fie simplificată. Viitoarea revizuire oferă o ocazie ideală de consolidare a concentrării pe dimensiunea urbană a politicii. În al doilea rând, considerăm că Uniunea Europeană are nevoie de noi metode de lucru pentru a îmbunătăți coerența <clears throat> în toate politicile europene și a încuraja sinergiile între dimensiunile și eforturile europene, naționale și regionale. Numărul tot mai mare de inițiative de politică are un impact asupra zonelor urbane, se suprapun și le lipsește o plus valoare clară, rațională. Pentru a evita aceste suprapuneri, dimensiunea urbană ar trebui să fie integrată prin zonele de politică pertinente și am vorbit despre ele astăzi și despre politicile urbane. În acest context, salutăm implicarea autorităților locale și regionale în conceptualizarea și adaptarea politicilor europene și naționale care au un impact asupra zonelor urbane. O abordare de jos în sus, după cum s-a spus, este esențială. Ca, având în vedere că una dintre principalele dificultăți e proiectarea de abordări care să dea rezultate concrete pe teren. În al treilea rând, simplificarea, un alt aspect esențial al agendei urbane. Dacă dorim să <clears throat> eficientizăm modul în care rezolvăm problemele cu care se confruntă teritoriile, să ne asigurăm că politicile noastre reduc povara administrativă și ajută actorii locali și regionali să atingă rezultate tangibile. În al patrulea rând, finanțarea relevantă europeană, națională, privată și publică să se combine în modul cel mai fericit, să dea posibilitatea beneficiarilor locali și regionali să sprijine programe și proiecte care își propun să aibă beneficii pe termen îndelungat pentru societate. În încheiere, suntem încrezători că acest an va marca începutul unei implementări eficiente și eficace a agendei europene urbane și a viitoarei politici europene urbane. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru participare la această audiență. Permiteți-mi să pun hmm. punct reuniune de astăzi, să le reamintesc membrilor Comisiei Regii că viitoarea noastră ședință obișnuită se ține în februarie, pe 15 februarie, în cursul după amiezii și pe 16 februarie în cursul dimineții. Hmm. Vă mulțumesc dumneavoastră și le mulțumesc interpreților în numele tuturor participanților. Ședința se suspendă.